Domnilor și domnilor, este prima noastră reuniune în anul 2017. Începem cu o mică întârziere, însă doream uh, totuși să vă urez uh, la mulți ani, un an nou fericit, mult succes uh, pe, pentru noul an în numele comisiei noastre, a secretariatului, aș dori să vă urez uh, un an nou uh, fericit. Vom începe întâi cu uh, câteva probleme legate de ordinea de zi, de bucătărie internă. Primul punct, adoptarea ordinii de zi, nu au fost obiecții la comunicările președintelui aș dori să vă informez că această ședință este transmisă pe internet și avem 20, uh, deci interpretare disponibilă în 20 de limbi, cu excepția limbii estoniene, a maltezei, a slovacei și a limbii gaelice. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 26-29 septembrie uh, la punctul 3 procedăm ca de obicei și deci putem trece acum la punctul 4 de până de zi, audiere privind concluziile grupului operativ pentru piețele agricole. Este punctul principal de pe ordinea de zi de astăzi. Aș dori, în primul rând, să urez bun venit tuturor participanților, să le urez un călduros bun venit. Aș dori să le mulțumesc pentru că au acceptat invitația, pentru că ne onorează cu prezența. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului comisar Hogan, care a fost cel care s-a aflat la originea acestui grup operativ. Domnul comisar ne onorează și el cu prezența. Bun venit, domnule comisar. Aș dori să urez bun venit și reprezentanților grupului uh, operativ, uh, reprezentanților Copa Cogeca și altor uh, instituții ai Comisiei, care, iată, participă la această audiere extrem de importantă. Încă o dată un călduros bun venit, spune președintele. Acum vom trece la chestiunile pe fond. Și aș dori să vă mm, spun că, într-adevăr, prezența noastră pe piețele internaționale ne oferă foarte multe oportunități, însă nu trebuie să uităm că toate aceste piețe uh, sunt uh, interdependente. Uh, depindem foarte mult de fluctuațiile, de volatilitatea de pe piață și, de asemenea, există și um, o volatilitate a prețurilor ale cărei efecte le-am simțit, am discutat deja acest subiect de mai multe ori uh, în trecut. Uh, acesta este un aspect, însă pe de altă parte mai avem uh, o altă latură, componenta legată de piața unică, de piața internă. Iar mandatul acestui grup uh, consultativ sau operativ a fost să discute diverse subiecte, de exemplu accesul fermierilor la instrumente financiare, piețele futures, transparența pieței, pentru a ne acoperi împotriva riscurilor sau ne, a ne asigura, a ne proteja de aceste riscuri. Sigur că uh, obiectivul nostru este să consolidăm poziția fermierilor sau agricultorilor în uh, lanțul uh, de valoare. Scopul acestui grup operativ a fost și să vină cu soluții pentru a îmbunătăți situația fermierilor. Grupul a fost format din 12 membri, e vorba de experți, experți Uh, de mare valoare, iar președintele acestui task force, acestui grup orientativ, este domnul uh, Verman. Din păcate, uh, domnul Verman ne-a informat ieri că mm, e bolnav și nu poate participa la audierea noastră de astăzi și că va fi înlocuit de către un alt membru al grupului uh, operativ. Uh, doamna și de asemenea, va lua cuvântul și a face parte din grupul uh, operativ. Din câte am înțeles, domnul Nissen va hotărâ dacă va cere și altor membri ai grupului operativ să ia cuvântul sau să intervină dacă consideră că e necesar. Domnul comisar Hogan a încurajat comisia noastră să contribuie la activitatea acestui grup operativ prin experiența noastră, prin contribuțiile noastre. Am discutat aceste subiecte de mai multe ori cu ocazia rapoartelor pe care le-am uh, dezbătut, iată la începutul mandatului nostru, iată ne aflăm acum la jumătate de mandat acest uh, grup operativ a primit invitația din partea noastră în luna aprilie, iar versiunea finală a raportului a fost prezentată în luna noiembrie 2016. Și acum cred că este momentul să îl rugăm pe domnul comisar să ia cuvântul, pentru că dumneavoastră, domnule comisar, ați avut această idee de a înființa acest grup uh, orientativ sau operativ. Din câte știu, cunoașteți și poziția ministrilor, miniștrilor, a Ministerelor Agriculturii din statele membre. Aș dori să uh, urez bun venit tuturor. Președintele mulțumește și interpreților. Mulțumim și noi. Uh, aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru urările de uh, bun venit uh, și pentru urările de anou. Uh, doamnelor și domnilor deputați, uh, stimați experți, aș dori să mulțumesc uh, în primul rând uh, grupului orientativ uh, pentru uh, tot ce au făcut în anul 2016 uh, sunt uh, convins că cu toții suntem de acord că au uh, uh, avut o activitate valoroasă pentru anii următori și sigur că aș dori să spun și că e neobișnuit în instituțiile noastre să avem o activitate care începe chiar la începutul anului și care se termine chiar înainte de finalizarea anului respectiv. Deci nu se întâmplă chiar așa întotdeauna și mă bucur că am putut înregistra un astfel de succes. Înainte de a intra în uh, în amănunte legate de raport, aș dori să fac câteva observații legate de anumite chestiuni uh, generale. Uh, sper că anul 2017 să fie un an mai bun pentru agricultori decât 2016. Pre- prețurile încep să crească încet, dar sigur. Am avut prețurile pentru lapte din noiembrie și astfel se pare că uh, avem motive de optimism, dar trebuie să rămânem uh, vigilenți uh, pentru piețele agricole pentru 2017, pentru că această recuperare este destul de fragilă. Sigur că sper ca 2017 să vină cu noi politici în domeniul agricolii, politicii agricole comune. Mi-aș dori un pac mai simplu, mai eficient și care să țină cont mai mult de nevoile fermierilor și uh, sunt convins că uh, ne putem baza pe uh, activitatea comisiei dumneavoastră pentru a obține rezultate cheie în interesul fermierilor. Acum, haideți să ne referim puțin la raportul grupului operativ. Eu cred că această discuție intervine la momentul potrivit, chiar la începutul anului. Din păcate, domnul Vermeer, din păcate, nu poate participa la ședința noastră datorită faptului că are gripă nu e o boală prea gravă, sperăm că se va uh, însănătoși, dar uh, domnul Hisen îl reprezintă și reprezintă grupul operativ. Bineînțeles că și alții reprezentanți ai grupului operativ îl uh, însoțesc. În cele șase săptămâni dinainte de Crăciun am observat schimbări ciclice în acest domeniu și sperăm că această această tendință se va menține și în 2017. Noi încercăm să îmbunătățim uh, poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare. În luna noiembrie, grupul operativ a prezentat raportul său și a fost un uh, pas important foarte, uh, un pas înainte foarte important pentru a obține o analiză foarte detaliată și accesibilă și cred că este un raport care este în primul rând practic. Independența și experiența acestui grup operativ conferă credibilitate acestui raport și, uh, de asemenea, și credibilitate uh, recomandărilor din uh, raport. În 2015 și 2016, Uniunea Europeană i-a sprijinit pe fermierii săi, i-a sprijinit atunci când au apărut dificultăți pe piață care au amenințat chiar viabilitatea piețelor. Noi am avut 32 de măsuri care au arătat că noi dorim să acționăm pe termen scurt inclusiv uh, măsuri de uh, corectare atunci când piața uh, s-a confruntat cu dificultăți. Deci aș dori să mulțumesc și Parlamentului pentru sprijinul acordat fermierilor și aș dori să mulțumesc și pentru sprijinul acordat eforturilor Comisiei, mai ales prin actele de implementare, actele delegate și apoi pentru solidaritatea cu pachetele pe care, pe care Parlamentul le-a manifestat. Vom uh, continua cu astfel de pachete și pe viitor, dar nu pe termen lung, pentru că nu e o măsură sustenabilă pe viitor având în vedere provocările bugetare cu care se confruntă Uniunea Europeană, de care sunteți, uh, cu care sunteți la curent. Așa cum spuneam uh, înainte, am avut 1,5 miliarde de euro sprijin pentru fermierii noștri, dar cred că trebuie să găsim noi modalități pentru a duce la îmbunătățiri structurale și pentru a duce viabilitatea în sector pe viitor. Sunt uh, sigur că sunteți uh, cu toții de acord că e nevoie ca sectorul nostru agricol să fie mai rezilient, mai rezistent. Și aceasta este o uh, prioritate pe care am menționat-o în, în comunicarea noastră pentru 2017. Domnul Ghism vă va prezenta recomandările grupului operativ, dar în mare recomandările au ajuns că, la concluzia că, îmbun- că sprijinul acordat uh, uh, fermierilor poate să fie îmbunătățit. E nevoie de noi reguli la nivel european pentru a, um, contra, pentru a combate anumite practici neloiale. De asemenea, trebuie combătute uh, sistemele de sprijin incorrecte în statele membre. Apoi trebuie să aducem mai multă transparență pe piață, de asemenea să ajutăm uh, fermierii să aibă acces la finanțare și de asemenea să folosească mai bine instrumentele de acoperire împotriva riscurilor. În ceea ce privește practicile comerciale incorrecte, raportul uh, spune că e nevoie de o legislație cadru la nivel european pentru a acoperi uh, practici comerciale incorrecte de bază. Uh, de exemplu, perioada de solicitare acordarea ajutoarelor, care diferă foarte mult între statele membre. Bineînțeles că eurodeputații au dat dovadă de leadership politic în acest domeniu uh, și uh, au făcut recomandări uh, în raportul din luna iunie, care a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare 38, 638 de voturi. Uh, Uniunea Europeană trebuie să combată practicile comerciale incorrecte în întregul uh, lanț de aprovizionare. În decembrie 2016, în cadrul președinției slovace a Uniunii Europene, uh, au fost publicate concluziile Consiliului care solicită o evaluare de impact în contextul acestui, acestei legislații cadru la nivel european pentru a elimina anumite practici comerciale incorrecte. Minister, iată, au uh, aderat și ei uh, la principii precum mai multă transparență și o clarificare și o definire mai clară pentru a duce o cooperare mai eficientă pentru a-i ajuta pe uh, fermieri să primească un preț, o răscumpărare mai corectă pentru produsele lor. În 2016, uh, reprezentanții uh, lanțului de aprovizionare din statele membre s-au întâlnit uh, într-un forum la nivel european pentru un lanț lanțul de aprovizionare și împreună cu doamna Viencoms am participat la acest forum. Am discutat cu reprezentanții procesatorilor, a transformatorilor industriali, pentru a obține o legislație care să impună uh, câteva uh, norme minime pentru practicile comerciale incorrecte. Doamna comisar a transmis un semnal foarte clar în legătură cu faptul că e nevoie de măsuri suplimentare pe piața unică. I-a spus că practicile comerciale incorrecte nu au ce căuta într-un lanț de aprovizionare modern deci, doamnelor și domnilor, toate aceste semnale merg în direcția potrivită, iar noi, decidenții politici, trebuie să luăm acum măsurile eh, necesare, pașii următori. Sigur că nu există o măsură de tip anaceu, nu există o soluție miracol, dar cu toții, dacă depunem eforturi, vom ajunge rezultate satisfăcătoare. Uh, vom putea obține un sector agricol mai rezilient și apoi uh, un lanț de aprovizionare mai sănătos uh, și mai stabil pentru consumatorii europeni. Sprijinul grupului operativ este foarte important pentru că uh, el ajută la uh, o nouă configurare a peisajelor rurale europene. Uh, care e un obiectiv foarte important și pentru uh, Comisia Europeană. Deci, domnule președinte, vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Vă mulțumesc uh, de asemenea că l-ați invitat pe domnul Ghisen să ne prezinte concluziile grupului operativ, pentru că astfel, iată, avem un forum ideal pentru a vedea cum, a, trans, cum putem transpune în practică propunerile acestea în, în activitatea noastră de zi cu zi. Deci aștept cu nerăbdare dezbaterile și uh, voi răspunde cu mare plăcere la eventuale întrebări după prezentarea domnului Ghisen. Mulțumesc! Mulțumim uh, și noi foarte mult, domnule comisar. Înainte de a trece la audierea propriu-zisă, aș dori să uh, salut uh, uh reprezentanții televiziunii din Austria, televiziunii din stat, de stat din Austria care uh, participă la reuniunea noastră, la invitația doamnei Köstinger. Doamna uh, Köstinger este o colegă foarte activă și ne bucurăm de faptul că jurnaliștii uh, au de lucru uh, și prezintă activitatea. Deci, bun venit și vă urez o ședere plăcută la Parlamentul European. Putem trece acum, deci, la audiere, la intervenția domnului Gisen cu privire la concluziile grupului operativ, după care domnul Martin Merrill, președintele COPA, uh, domnul Joseph Planck, secretarul general al uh, Camerei Austriece de Agricultură, vor avea 5 minute pentru intervenții, după aceea domnul Raymond, președintele Um, Asociației Fermierilor din Regatul Unit și după aceea domnul uh, profesor Pennings de la Universitatea de la Maastricht și de la Universitatea Wageningen. Însă deocamdată îi dăm cuvântul domnului Ghissen. Vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând, un an nou fericit și din partea mea. Și un an bun începe cu o imagine bună și ne-a spus deja domnul președinte că e foarte mândru de acești experți care uh, s-au reunit sub acest grup operativ. Reuniunea uh, a avut loc la 13 ianuarie anul trecut, atunci a avut loc prima reuniune a MTF și încă de la început ne-am propus să terminăm în timp util și am primit sprijin din partea DG-ului Agricultură și de aceea am avut un mix foarte bun de experți, experți care s-au ocupat de diferite aspecte din politică, administrație, din diferitele statele membre, din uh, industria alimentară, din diferite domenii. Astfel am reușit, putem să spunem, cu ajutorul domnului Verman, care a fost un moderator foarte bun, să facem ceea ce ne-a propus. Și acesta și-a luat în serios acest rol, fără ajutorul acestuia nu am fi ajuns la acest raport. Îi dorim acestuia însănătoșire grabnică. Și acum voi intra în detalii pe acest raport să vedem în primul rând care e contextul, ceea ce am făcut. Și domnul comisar a spus deja câte ceva ce s-a întâmplat pe piațele, pe piațele agricole în 2015 cu lapte, carnea de porc, au existat crize care s-au făcut resimțite și apoi și reforma 2020, dezbaterea în legătură cu aceasta trebuia să dea niște semnale mai clare similare. Au existat aceste reuniuni ale grupului la nivel de experți în care s-au discutat toate aceste teme. Am analizat ceea ce se întâmplă pe piață, să vedem exact cum arată lanțul alimentar pe piață și cum putem și unde putem să consolidăm poziția fermierilor pe această piață. Rolul lor să fie unul mai intens și mai ușor de urmărit pe piață. Credem că acest lucru e foarte important și aici e nevoie de acțiune. Iar apoi am avut opt reuniuni în care ne-am întâlnit și o întâlnire cu grupul la nivel înalt și am uh, căzut de acord asupra rezultatelor în 3 uh, noiembrie și apoi am prezentat acest raport la 14 noiembrie. Ne-am dorit un raport care să fie lizibil și să conțină foarte multe puncte. Am încercat să facem recomandări cât de concret a fost posibil. Și am vrut să ne fie, să fie totul foarte clar, să nu introducem toate detaliile în text dar totuși acest document să fie un uh, semnal important și de aceea mă bucur că am reușit să facem acest fapt și că ecourile semnalate până acum au fost unele pozitive. Am auzit observațiile făcute de domnul comisar și vor urma și altele. Și voi trece la celălalt punct. Cum a arătat dezbaterea generală? E un punct important care a fost deja atins. Reforma PAC e baza gândirii noastre. Ne dorim să ajutăm și mai departe, să ne apropiem și mai mult de orientarea pe piață, decuplarea e foarte importantă, plățile directe trebuie să fie continuate astfel încât poziția fermierilor pe piață să fie consolidată. Pentru că vedem cum arată intervențiile private pe piață, sunt pe termen scurt, știți cum stau uh, lucrurile în cazul laptelui și căr- cărnii de porc. S-au întâmplat multe legătură cu pachetul de măsuri și e foarte bine și nu doar din cauza acestui pachet, ci și pe lângă acest pachet uh, piețele au reușit să își revină cât de cât. Însă toate aceste dezbateri au existat anul trecut. Rolul fermierilor. Rolul fermierilor în acest lanț de aprovizionare e unul foarte important. Uh, și e important ca formele de organizare pe care le au aceștia, toate organizațiile de branșă, toate modalitățile în care sunt organizați să aibă o pondere mai mare pe piață și să fie implicați toți participanții care sunt legați unii de ceilalți. Provocările pentru fermieri sunt foarte diversificate acum, trebuie să ne gândim și la schimbările climatice și așa mai departe. Au existat pierderi în uh, recoltele acestora și în Franța și în Spania, de aceea e foarte importantă și dimensiunea de mediu. Trebuie să fie găsite aici noi căi astfel încât să putem să mergem mai departe și de aceea trebuie să vedem într-un context mai larg rolul pe care îl au fermierii și în acest domeniu. Ne dorim ca poziția acestora să fie consolidată, să fie o poziție credibilă și ușor de recunoscut și de aceea ne-am, ne-am concentrat pe șapte teme complexe care sunt rezultatul unor workshop-uri pe care le-am organizat. Am transmis un semnal în ceea ce privește transparența piețelor, apoi managementul riscului, piețele, futures, apoi foarte important e ca afacerile să, ca contractele să fie concrete și să fie pe hârtie, pentru că contractele devin tot mai importante pe piața agricolă și pe concentrarea comercială în acest domeniu. Și domnul comisar ne-a vorbit deja și de practicile comerciale incorrecte, care trebuie să fie și ele supravegheate. Din perspectiva fermierilor și acest punct e unul foarte important care trebuie neapărat tratat și trebuie să vedem și punctele unde există conflicte și conflicte între diferitele comisii, în Comisia de Com- pentru Competitivitate și așa mai departe. Trebuie să vedem tot ce se poate face în ceea ce privește dreptul de concurență. Pentru că prețurile trebuie să fie bine reglementate. În Germania există organizații de producători care au anumite privilegii în ceea ce privește prețurile în agricultură, dar eu cred că uh, nu se poate continua așa și e un punct pe care l-am atins în raportul nostru în ceea ce privește finanțarea și accesul la finanțare. Apoi am discutat despre rate, despre situația economică în Europa și acestea au fost puncte foarte importante. Și acum, în aceste 70 de pagini, am încercat să punem o ordine în ideile pe care le avem și aș dori să încep cu un punct în care noi cerem reglementare și hotărâre. Trebuie să se ia hotărâri în ceea ce privește punctele pe care le vedeți cu roșu, 1, 5 și 6. Pe punctul 1 vedem anumite progrese din statisticile agricole pe care le avem și în domeniul laptelui, după ce totul s-a prelucrat acolo, apoi sectorul cărnii. Da, e bine tot ce s-a întâmplat până acum acolo și trebuie curaj să se meargă în continuare cu măsurile propuse. Și e important să vedem ce se întâmplă și în SUA. Există organizații organizație cu statistici cu care colectează date foarte importante și felul în care sunt colectate ne-a ajutat să spunem că acest sector, mai ales în ceea ce privește munca comisiei, ar trebui să se bucure de mai multă atenție din partea comisiei și transparența pe piață trebuie să fie crescută. E important ca informațiile să fie disponibile și fermierilor pentru că e o industrie foarte importantă, industria alimentară și aici astfel de date sunt foarte importante. Apoi, practicile comerciale incorrecte, punctul 5, domnul comisar a discutat deja despre acestea. E foarte important că acest punct a fost tratat foarte repede. Avem o propunere de reguli minime, de un cadru legislativ care să fie stabilit. Acesta ar fi foarte important, astfel încât să fie să fie luate în considerare și temerile pe care le au participanții pe piață, pentru că au anumită teamă de reacția partenerilor comerciali, care câteodată nu e destul de bună. Aici poate să intervină și ombudsmanul și să dea o mână de ajutor. Am observat într-adevăr că e nevoie de ceva mai mult decât o inițiativă benevolă în ceea ce privește lanțul alimentar. Voluntariatul, partea benevolă ajută, bineînțeles, dar nu merge destul de departe și atunci situația stagnează. De aceea noi considerăm că și acest punct, punctul 5, trebuie prelucrat. Apoi, cel punctul 6, eh, dreptul competiției. Producătorii recunoscuți și asociațiile de producători sunt cele care trebuie să decidă prețurile, ținând cont de calitate. Aveam un exemplu în ceea ce privește depozitarea uleiului de măsline în Spania. Organizațiile de producători sunt foarte constrânse de dreptul uh, de concurență și trebuie să stocheze tot, o cantitate tot mai mare de ulei în fiecare an pe piață. Și în asemenea situații e nevoie de intervenție. Organizațiile de producători trebuie să se poată reuni și să vadă dacă au un stoc comun, să existe și o stabilire a prețului comun. Aici Comisia trebuie să intervină în continuare. Apoi vreau să vă mai vorbesc despre alte puncte care trebuie să fie aprofundate, trebuie să fie continuate. La punctul 2, de exemplu, în ceea ce privește partajarea riscului, în cazul piețelor future, e acest caz, și la accesul la finanțare. Uh, pentru man managementul riscului, pentru noi a fost important ca într-adevăr să existe asigurări, asigurări în ceea ce privește bolile la animale, bolile recoltelor, toate acestea sunt importante. Și aici e important și rolul fermierului de a recunoaște riscul ca o măsură de management a riscului pentru că asigurarea cumpărată trebuie într-adevăr să fie o asigurare, dar aceasta în primul rând costă și cu cât, uh, se plă- cu cât uh, riscul e mai mare, se plătește mai mult și fermierii întâmpină probleme în acest sens. De aceea e nevoie de asigurări din partea Comisiei, statului. Credem că aici mai există nevoie de intervenție. Importante sunt și schimbările climatice și aici să ne gândim la ce s-a întâmplat și în ultimii doi ani din punct de vedere climatic. E clar că e nevoie de acțiune. Apoi punctul 3, futures. Acestea nu vor fi niciodată, nu vor aduce în mod automat prețuri mai crescute, ci putem doar să încercăm cu ajutorul acestor tipuri de piețe, future, să putem să pătrundem mai puternic pe piață, e nevoie de cunoștințe bursiere, vedem ce evoluții au avut prețurile cerealelor, ce fel de succese se pot înregistra. Însă acest lucru e foarte important, acest tip de uh, Uh, piețe futures sunt importante mai ales în acest domeniu agricol, unde există mari actori, mari asociații care activează pe piața bursieră și pe futures și mă refer la lapte, la carne. Toate aceste domenii sunt încă foarte departe de piețele futures și avem nevoie de mai multă experiență în acest sens. Poate în 5-6 ani vom avea destule experiență, însă nu ne putem aștepta la o minune care să se întâmple foarte repede. Apoi, nevoia de contracte. Am discutat puțin despre aceasta deja. Da, Cine are o fabrică de zahăr, de orice tip de acțiune agricolă și dorește să aibă un text pentru afacerile sale, trebuie să aibă această posibilitate. Trebuie să existe asigurat un contract dacă un fermier îl cere. În sectorul cooperativelor, foarte multe se rezolvă la nivel de membri. Acțiunea trebuie să fie bine dozată, astfel încât să nu ajungem la erori, însă e o direcție pe care ne-o dorim și în care credem. Utilizarea contractelor pe viitor care să consolideze poziția fermierilor în viitor. Și de aceea trebuie să ne gândim în continuare cum putem aprofunda această tematică a contractelor, să vedem ce trebuie prelucrat, încotro să mergem, să vede- știm că în uh, există diferențe în Europa uh, occidentală față de cealaltă, restul Europei, există um, alte tipuri tradiționale de contracte și trebuie să se țină cont și de acestea, însă este foarte clar că e nevoie de acțiune și aici. La punctul 7, accesul de finanțare, la nivelul ratei de finanțare de 0% ar fi în interesul multor state membre pe viitor. Însă am observat și cât de mare poate fi impactul programului Juncker și în Europa Centrală și de Vest. Acolo, da, mai există viduri în ceea ce privește finanțarea, așa că toate aceste dimensiuni trebuie să fie consolidate unde ar trebui să mergem și mai departe, să explorăm și mai mult. Uh, avem aici câteva puncte unde ar trebui să vedem ce se poate face, să discutăm cu dreapta și stânga, să vedem cum stau lucrurile pe moment și să vedem unde mai putem aduce lumină. De exemplu, în cazul managementul riscului, unde e limita. Un fermier, o fermă, e o companie și unde ar trebui să ofere statul ajutor în ceea ce privește managementul riscurilor unde poate interveni statul cu măsuri, cu consolidarea asigurărilor, să ofere ajutor, însă fără să își depășească atribuțiile. Bineînțeles, și acest lucru este foarte important. Apoi avem și punctul 4, utilizarea contractelor. Nu ne dorim să fie crescută povara administrativă, să fie crescută birocrația în sector. Nu, ne dorim ca fermierii să se află pe o poziție mai bună și să aibă un text foarte clar, să se știe care e prețul, care sunt cerințele de calitate, care e termenul de livrare și ce se întâmplă cu toate aceste detalii în contracte. Apoi și un ultim punct, accesul de finanțare, despre care am mai vorbit și Acum voi încerca să nu mă grăbesc foarte tare, însă mai trebuie să sar peste anumite detalii, așa că voi mai face niște observații, două sau trei, în legătură cu practicile comerciale incorrecte. Există practici comerciale incorrecte în toate domeniile, bineînțeles, și de asemenea și în domeniul agricol și al alimentelor. Nu ne dorim să arătăm pe nimeni cu degetul, ne dorim să organizăm discuții, să vedem cum poate fi îmbunătățită situația, cum putem să ne asigurăm ca un uh, produs care trebuie, care este plătit, trebuie plătit în 5-6 zile, să nu se ajungă să fie plătit în 9-10 zile. Totul trebuie să se încadreze mult mai bine în timp și produsele să fie plătite la timp. E un aspect foarte important. Nu trebuie să se tot intervină pentru a tot face plăți întârziate. Și aici Poziția Parlamentului European e una foarte realistă și nu putem decât să vă încurajăm să luați toate acestea în serios. Însă e nevoie și de sancțiuni și nu să rămână totul la nivel benevol. E nevoie de instrumente care să fie dezvoltate și atunci când există practici comerciale incorrecte, un anumit stat membru să poată să fie sancționat până își corectează poziția. Credem că e foarte important ca în industria alimentară aspectul voluntar al inițiativei privind lanțul de aprovizionare să nu fie subminată. Însă, dacă există uh, industrii care nu participă, de exemplu cea a cărnii, atunci se arată foarte clar că e nevoie de acțiune. Un alt punct pe care aș dori să-l discut e această diferență între dreptul concurențial și poziția uh, producătorilor. Lucrurile trebuie să fie foarte clare. Când o asociație de producători are influență asupra prețului produselor, atunci trebuie să ne asigurăm că totuși există certitudine juridică de pe, a, de pe ambele părți. Dacă ne dorim să atingem obiectivele din politica agricolă, atunci trebuie să vedem care sunt dificultățile legate de dreptul concurențial. Avem acum definiții noi, însă e important ca uh, să poate să se alăture și alte sectoare, nu doar laptele și carnea și altele, să nu există o alimentare doar la sectorul de lapte. Însă tot timpul trebuie să vorbim de asociații de producători recunoscute de stat. Ne dorim ca la nivel statat să fie foarte clar ce fel de organizații de producători respectă regulile care au fost stabilite. Transparența pe piață Poate și colega mea va putea să facă niște completări, ne-am ocupat și de această temă, am căutat exemple în SUA în acest sens, însă, în principiu, ne dorim ca datele să ajungă mai repede în statele membre, să fie mai bine diseminate și ne dorim să existe informații despre prețuri și la nivelurile intermediare, astfel încât să vedem foarte clar unde e nevoie de intervenție, unde există anumite probleme. important e să îi facem pe fermieri să folosească aceste date și să le prelucreze. Managementul riscului. Aici am încercat să spunem foarte clar că e nevoie de un pachet de măsuri, de un instrumentar de gestionare și anume cum pot fermierii să își gestioneze riscurile. Credem că ar fi foarte bine să existe o posibilitate de impozitare pe mai mulți ani, ar fi o cale foarte bună care i-ar ajuta pe fermieri. și considerăm că e nevoie de informații mai bune și să se cunoască instrumentele de risc care există, unde poate fi folosită și economia, astfel încât să fie dezvoltate noi instrumente de partajare a riscului pentru agricultură asigurările fiind contextul. Pornind de la această bază am putea să reglementăm tot. Și ajung la ultima imagine, piețele futures sunt piețe care noi, sunt niște reglementări noi după criza financiară. Și ceea ce a fost bine aici, pe aceste noi piețe futures, ar trebui să se folosească. Și unde e nevoie, să se verifice foarte clar unde există lipse de lichiditate pe piețele futures, unde există dezechilibre. Încă nu s-a acordat destul atenție acestor detalii și aici trebuie să aprofundăm situația. Ceea ce ne arată cerealele ar trebui să fie urmat și de alte piețe agricole. Credem că ar putea fi o bază foarte bună acest fapt pentru a se cunoaște exact care sunt posibilitățile la care se poate apela. Și cred că cu acestea am terminat și va lua cuvântul colega mea. Mulțumesc zgodnie z zapowiedzią. Mulțumim. Mulțumim frumos. Acum aș vrea să dau cuvântul pentru a comenta concluziile grupului uh, operativ domnului Martin Merit, care este președintele COPA. Mă rog. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos uh, Comisiei Agri și mulțumesc de asemenea Comisiei Europene pentru faptul că a creat acest grup um, operativ pentru piețele produselor agricole. Eu nu pot decât să vă mărturisesc că sunt foarte bucuros de tot ceea ce am auzit și de concluziile la care a ajuns acest grup operativ, pentru că despre ce vorbim noi aici este hrana noastră. Vorbim despre nevoia de prețuri echitabile și vorbim despre viitorul agricultorilor din Europa. Dacă nu am avea agricultură, dacă nu am avea uh, uh fermieri, atunci n-am avea nimic nici de produs, nici de consumat, nici de vândut și nimic de pus pe masă. Dezbaterea de astăzi mi se pare indispensabilă pentru a vedea cum putem să garantăm uh, agricultura, viitorul agriculturii europene, cum să avem un lanț de aprovizionare cu prețuri echitabile și mai ales cu prețuri corecte și pentru producători, dar și pentru consumatori. Mulți dintre fermiere din uh, Europa au avut de suferit din cauza presiunilor extreme uh, din lanțurile de aprovizionare și au acest sentiment că nu primesc prețul pe care îl merită sau care le permite să supraviețuiască uh, din partea cumpărătorilor angro sau a retailerilor. Faptele arată foarte bine că uh, agricultorii din Europa nu primesc o parte echitabilă din lanțul de aprovizionare și analizele au demonstrat că plus valoarea din lanțul de aprovizionare agricol a scăzut de la 31% în 1995 la 24% în 2005. Și, de fapt, uh, ceilalți actori din lanțul de aprovizionare au avut de uh, câștigat, pe când agricultorii au avut doar de pierdut. Iar în 2011 uh, uh, s-a ajuns la o cotă parte de doar 21% uh, pentru agricultori și 51% pentru retailer în aceeași perioadă. Deci vedeți ce mare este diferența între ce primește agricultorul, ce plătește consumatorul și ce câștigă retailerul. În plus de acest lucru, mulți dintre agricultori europeni se simt foarte singuri atunci când negociază cu cumpărătorii. Aceștia s-au uh, uh asociat uh, um, și au o putere atât de mare încât ei nu văd cum pot să-și apere interesele. Din cele cinci mari companii de retailer din Europa, uh, um, unul singur reprezintă mai mult de 60% din puterea de cumpărare. Ce înseamnă acest lucru? Că uh, fermierii nu au de ales, trebuie să uh, accepte aceste perioade uh, de plată din ce în ce mai lungi, uneori după trei luni sau chiar 6 luni, anulări ale contractelor de ultim moment, Uh, faptul că trebuie să contribuie la costurile de marketing și așa mai departe. Vreau să vă dați seama exact ce se întâmplă atunci când agricultorii trebuie să facă față uh, negocierilor cu aceste, aceste companii de uh, uh retail. Cea mai mare companie de retail din Europa este de 7,5 ori mai mare decât uh, uh asociația de producători, cea mai mare asociație de producători de lapte din uh, Europa și este de 11 ori mai mare decât cea mai mare cooperativă agri- agricolă din uh, sectorul laptelui. Deci, cum vă spuneam, uh, cifra de afaceri a celei mai mari companii de retail este de 10 ori mai mare decât cifra de afaceri a uh, celor mai mari cooperative agricole din Europa. Deci, vedeți, uh, cam care este uh, um, raportul de forță în momentul negocierilor. Eu, cum am spus, uh, salut acest raport și recomandările pe care le-a făcut acest grup operativ. Noi așteptăm cu plăcere să vedem dacă aceste recomandări se vor transforma în măsuri legislative concrete în următorii ani. Ne bucurăm de asemenea că s-a constatat faptul că agricultorii au profituri mai mari în acele țări în care există mai multă cooperare între fermieri. Suntem în acest sens în consens cu uh, concluziile grupului operativ. Cu cât producătorii și agricultorii înțeleg că trebuie să-și unească forțele și creează organizații de producători sau asociații de producători, cu atât le este mai ușor să um, negocieze ca să-și apere interesele uh, față de cumpărători. De aceea ne credem că și dreptul concurenței trebuie să fie adaptat astfel încât să confere agricultorilor care s-au asociat în cooperative sau în organizații de producători mai multă certitudine și uh, pentru ca ei să poată să anticipeze fluctuația prețurilor. Trebuie de asemenea să folosim uh, la maxim toate măsurile ce pot să fie puse în aplicare în cadrul uh, politicii agricole comune uh, în vigoare. Cam în 20 de state membre deja s-au uh, luat sau urmează să fie luate măsuri naționale pentru a lupta împotriva acestor practici comerciale incorrecte lupta împotriva uh, practicilor comerciale incorrecte trebuie să fie o prioritate pentru um, legislator. E adevărat însă că trebuie să se țină cont de structurile naționale, de programele naționale și de specificitatea pe care au organizațiile producătorilor, companiile de retail și așa mai departe. Însă nu trebuie să ajungem într-o situație în care agricultorii care au putut să-și mărească puterea de Uh, negociere, ajunge să uh, fie obligat să plătească mai mult, să aibă de respectat mai multe reguli pentru ca a fi mai bine protejat. Este de asemenea foarte important să existe niște condiții egale pentru toți actorii din lanțul de aprovizionare și pentru toți actorii din Europa. De aceea noi credem că avem nevoie de legislație la nivel european pentru a pune capăt acestor practici comerciale incorrecte. Până acum uh, s-a uh, preferat, s-au preferat măsuri precum uh, atitudini voluntare de a nu mai avea asemenea practici incorrecte, dar este evident că ele nu au funcționat. Dacă se creează această entitate terță de monitorizare a prețurilor, ei bine, ea ar trebui să aibă și alte puteri, nu doar de a prețurilor, ci și de a lua măsuri în cazul în care se constată aceste practici comerciale incorrecte. Sunt probleme europene și avem nevoie de soluții europene. Există oricum și alte domenii în care recomandările grupului operativ mi s-au părut importante. Și Copa Cocega sprijină folosirea contractelor uh, scrise. De asemenea, trebuie să se întreprindă mai multe pentru o mai bună gestionare a prețurilor și trebuie să vorbim și despre credite și garanțiile de credit. Eu pot să vă asigur că consumatorii europeni își doresc să mănânce produse pe care uh, le-au uh, produs agricultorii europeni și de aceea trebuie să-i protejăm pe agricultorii europeni. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnului președinte Copa. Acum Aș dori să dau cuvântul domnului Iosef Plan, care este secretarul general al Camerei de Agricultură Austriece. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu Comisiei și Parlamentul European pentru această inițiativă. E, foarte, e un subiect foarte important care trebuie discutat în această Comisie a Parlamentului European, pentru că rolul fermierului în lanțul de aprovizionare cu alimente e chestiunea principală și e fo- sunt foarte importante dezvoltările viitoare. De aceea eu mă bucur foarte mult că pot să contribui și eu cu câteva aspecte pe subiect. În primul rând există un, e un uh, sector foarte concentrat în ceea ce privește diferitele uh, îngrășăminte utilizate, protecția, diferitele mașinării agricole. Uh, 86% din piață este acoperită de acestea, semințe, îngrășăminte și așa mai departe. În Austria, trei cele mai mari companii au, de fapt, acest 86% din piață. Deci vedeți că vorbim de o concentrare foarte mare. Așa că noi vedem în aceste recomandări făcute de grupul operativ uh, niște lucruri importante care pot fi puse în aplicare. În primul rând, e important ca rolul fermierului să fie consolidat. Aici constatăm faptul că atunci când vorbim de piața alimentelor, piața agricolă, vedem că măsurile luate nu sunt întotdeauna egale. Discutăm de multe ori care sunt piețele relevante în domeniul alimentelor, care e situația uh, fermierilor și dacă avem toate aceste discuții, vedem că aceste organizații de fermieri ajung foarte repede la limita posibilităților și nu e ceva bine pentru viitor. De aceea e important să există o perspectivă foarte clară a viitorului pentru organizațiile de fermieri. Ele trebuie să aibă posibilitatea să poată să uh, își stabilească prețurile, calitatea, însă e important să există și contractele despre care se discută azi, astfel încât să existe o egalitate de acțiune. Există contracte, însă de multe ori nu se merge mai departe cu ele și credem că în acest sens nu s-au făcut destule. Noi credem că e nevoie de o putere a organizațiilor mult mai mare, a organizațiilor de fermieri astfel încât să nu se mai află în această poziție de sandwich și să reușească să se dezvolte mai bine. Acest lucru e important și la nivel european și la nivel național și măsurile acestea să fie puse în aplicare. Apoi, într-adevăr, practicile comerciale incorrecte există, există peste tot și în sectorul agricol și Există aceste probleme pentru că nu sunt aduse la lumină. E nevoie de o nouă cultură în acest sens și să se vorbească într-un mod ofensiv despre acestea. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, unde există și alte chestiuni care afectează pe fermieri, schimbarea climatică a fost deja menționată, însă mai există și componenta de durabilitate și aici e nevoie de măsuri, astfel încât să se meargă mai departe. Observăm că instrumentele tradiționale trebuie să fie folosite cu obiective foarte concrete și că nu e întotdeauna foarte ușor să exist, să fie aplicate la noile instrumente, fie că vorbim de asigurări sau alte asemenea instrumente. Apoi, finanțarea e una foarte importantă și pentru asigurarea riscului, pentru fermieri. Credem că toate aceste subiecte trebuie să fie discutate și instrumentele tradiționale trebuie să fie folosite în continuare, dar ținându-se cont și de dezvoltările pe piață. Din cele spuse de DG Energie, de exemplu, și perspectivele în ceea ce privește piețele de, bio, de biocombustibili. Și aici e nevoie de consecvență pentru sectorul agricol, să existe posibilități pe piață și de acestea trebuie să se țină cont, pentru că avem o mare provocare în fața noastră și anume durabilitatea, schimbările climatice. Pentru toate acestea e nevoie de uh, rezultate, dar toate acestea pot fi atinse doar cu o poziție consolidată a fermierilor. Și mai e un alt punct pe care am dorit să ne concentrăm Există foarte multe reguli care există în regulamentul de bază, la care ne gândim și pentru care pot fi folosite doar de structurile foarte mari, iar structurile mai mici din lanțul de aprovizionare, mai ales producătorii regionali, se află în fața unui efort foarte mare, sunt supra-solicitați și nu pot utiliza toate aceste structuri. Observăm că și-au atins limita în asemenea cazuri fermele familiale, dar și alte tipuri de organizații comunale sunt uh, supuse unor, unor eforturi mult prea mari și fie că vorbim de certificări, de orice altceva. Pentru că cei mici și cei mijlocii sunt cei care sunt afectați cei mai mult. Piețe globale, reguli globale, piețe regionale, reguli regionale. Aceasta ar trebui să fie un element de care să se țină cont în întregul concept. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau cuvântul domnului Raymond, care e președinte a Uniunii Naționale a Fermierilor din Regatul Unit. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule comisar Hogan, doamnelor și domnilor deputați, bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru ocazia pe care mi-a dat de a spune câteva cuvinte astăzi. Vreau să vă mulțumesc, domnule comisar Hogan, pentru că ați avut această idee de scriere acestui raport și de faptul că ați convocat membrii acestui grup operativ care să scrie raportul. În ce privește acest forum la nivel înalt pentru mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare și în calitatea mea de președinte Camerei Agricole pentru Anglia și Taragalor Reprezint mai multe zeci de mii de agricultori și vreau să vă spun că salut acest raport și mă bucur că s-au făcut atât de multe recomandări și vreau să mulțumesc uh, colegilor uh, și domnilor așezați chiar lângă mine pentru toate ideile pe care deja le-au prezentat. Acest document ar trebui să fie un apel puternic lansat oamenilor politici și legiuitorilor pentru ca ei să găsească soluții pentru problemele grave cu care se confruntă agricultorii din cauza uh, inegalităților din lanțul de aprovizionare. Și aș vrea acum să insist asupra unui aspect pentru care cred că se pot lua măsuri imediate și foarte clare ca să Uh, schimbăm ce se întâmplă în prezent. Am să mă concentrez pe uh, o chestiune crucială, transparența pieței. Este deosebit de important um, faptul că se cere nevoia, uh, se, se cere publicarea unor date cât se poate de fiabile pentru a ști exact care este evoluția prețurilor. Noi foarte des am spus că există o adevărată gaură neagră în ce privește datele cu privire la piețe, mai ales uh, în uh, etapa de procesare a uh, produselor agricole și în etapa um, prețurilor practicate de retailer. S-a vorbit foarte mult despre nevoia unor orientări mai concentrate către piață pentru gestionarea riscurilor, dar dacă vreți să aibă loc această schimbare de mentalitate, trebuie să pornim cu dreptul și să avem avem condiții de operare adecvate pentru agricultură. Este motivul pentru care această raportare obligatorie a prețurilor trebuie să intre în vigoare, trebuie să fie obligatorie pentru că niciun fel de măsură facultativă nu are cum să garanteze că aceste date sunt um, fiabile, precise și uh, um, actualizate, tocmai pentru a putea avea o bună gestionare a riscurilor. Acest grup operativ a arătat că există un dezechilibru între prețul la ieșirea din fermă și prețul în galantar. Și domnul Merid a vorbit pe larg despre acest aspect. Ceea ce uh, se combină cu uh, um, dezechilibrul de putere între uh, marile asociații de producători agricoli și uh, marile grupuri de retailer și mari procesatori și cei de mai mică dimensiune. De aceea, o raportare obligatorie a prețurilor ne va permite să folosim informațiile despre piețe pentru a accelera dezvoltarea unor relații mai solide între um, agricultori și între toți ceilalți actori din lanțul de aprovizionare. În această privință, privință, introducerea raportării obligatorii a prețurilor, ni se pare că este o componentă indispensabilă a uh, recomandărilor pe care le-a propus grupul operativ. Că e vorba despre instrumentarul pentru gestionarea riscurilor, că e vorba despre piața de futures, despre cooperarea în cadrul lanțului de aprovizionare, despre cooperarea între producători sau un acces mai bun la uh, credite. Uh, Există multe exemple pe care le-a dat grupul operativ, de exemplu din uh, Spania, Franța sau Statele Unite ale Americii. Există aici uh, exemple de raportare a prețurilor care au avut rezultate pozitive, mai ales am mărit nivelul de încredere în lanțul de aprovizionare și m-am bucurat să aud acest lucru în această după-amiază. Noi nu avem nimic împotriva creării acestui observator al pieței care să furnizeze date utile, însă este urgent să uh, um, folosim informațiile în uh, formatul deja existent pentru uh, produsele pe bază de lapte și pentru lapte. Și cred că trebuie să ne gândim și la lanțuri de aprovizionare um, din alte domenii. Cu cât avem un nivel de agregare mai mare pentru date, cu cât uh, reparăm uh, probleme precum lipsa de uh, standarde comune, cu atât vom reuși să avem date mai fiabile, pentru că deocamdată datele pe care le avem nu reflectă uh, dinamica din cadrul uh, acestui sector. Există deja soluții tehnologice care ne-ar permite să avem date despre piață exact cum spuneam, clare și uh, um, um, actualizate. Noi ne-am dorit să avem lanțuri de aprovizionare dinamice și echitabile, uh, lanțuri a căror actori să conlucreze pentru o mai bună gestionare a riscurilor. Să ne gândim însă că colaborarea nu este cu putință fără încredere și încrederea nu este cu putință fără transparență. De aceea, cum spuneam, această raportare obligatorie a prețurilor este o măsură indispensabilă tocmai pentru a avea nivelul de transparență necesar și nivelul de încredere necesar. Și cu cât va exista, vor exista prețuri mai echitabile pentru agricultorul, cu atât mai bine va fi pentru tot lanțul de aprovizionare. Vă mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul domnului Pennings. Domnule președinte, Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru această invitație. Aș dori să felicit grupul operativ pentru raportul său. Uh, acum uh, intenționez însă să mă refer la două capitole din acest raport. În primul rând, gestionarea riscului și apoi capitolul legat de piețele futures. Eu mi-am conceput prezentarea prin citarea raportului și apoi prin prezentarea poziției mele. În ceea ce privește gestiunea riscului, uh, e foarte important ca această gestiune să țină cont de uh, costul capitalului. Provocarea pentru fermierii reprezintă costul capitalului. Costul capitalului este foarte ridicat în Europeană și singurul mod de a uh, folosi acest cost ridicat al capitalului ca gestiune, instrument de gestiune a riscului este doar ținând cont de Uh, reducerea volatilității prețurilor. Deci, dacă reducem volatilitatea prețurilor, putem reduce astfel uh, costul capitalului. E singura modalitate. Raportul uh, grupului operativ identifică faptul că există o heterogeneitate foarte mare în ceea ce privește riscurile. Aș dori să subliniez și faptul că intervine o heterogeneitate și în ceea ce privește atitudinea uh, Uh, fermierilor față de risc, ceea ce înseamnă că gestiunea riscului ar trebui să se facă la nivelul fermierului, pentru că promo- promovarea pentru agricultori e să facă legătura între, uh, uh, între uh, riscul pe care dorește și, să și-l asume și riscul real pe care îl va uh, asuma. În ceea ce privește piețele futures, nu aș dori să vorbesc mai ales despre acoperirea împotriva riscurilor. Așa cum au spus și ceilalți experți, calitatea datelor este foarte importantă în acest domeniu. Și când spun calitatea datelor, mă refer la uh, prețuri bazate cu adevărat pe tranzacții, pentru că uh, la Bruxelles foarte multe prețuri nu se bazează pe tranzacții. Uh, Domnul Raymond s-a mai referit la un aspect foarte important, îl reprezintă timpul, factorul timp. E foarte important ca uh, piețele futures să se bazeze pe uh, piețele futures și aceasta în timp util, în timp real. De asta au nevoie fermierii. Dar, bineînțeles că trebuie nevoie și, uh, avem nevoie și de condiții egale pentru toată lumea, pentru că toată lumea să absoarbă aceste prețuri. Uh, fermierii pot și să evalueze astfel uh, relațiile contractuale. S-a vorbit uh, foarte mult în contextul raportului de contracte. Eu, ca fermier, trebuie să văd dacă valoarea pe care o primesc prin contract este rațională, este rezonabilă sau nu. Deci piețele futures nu sunt foarte importante doar pentru acoperirea riscurilor. Chiar dacă nu folosești aceste piețe futures, Uh, pentru a obține o, piață, o poziție pe piață. Ele sunt foarte importante pentru a înțelege uh, și a, uh, cum funcționează prețurile. Există două componente care sunt foarte importante atunci când vorbim despre acoperirea riscurilor. E vorba de componente pe care trebuie să le înțeleagă atât decidenții politici cât și fermierii. Eficacitatea acoperirii riscurilor și apoi opt, uh, uh, uh, rațioul sau raportul uh, legat de uh, această acoperire a riscurilor. În ceea ce privește prima componentă, fermierii trebuie să înțeleagă cum funcționează contractele futures, cum acoperă aceste uh, contracte riscurile. Apoi am încercat să identificăm rata sau uh, proporția uh, uh acestui factor de acoperire a riscurilor. Deci sunt două concepte pe care fermierii și decidenții politici trebuie să le înțeleagă foarte bună și dacă reușesc, eu cred că fermierii pot obține uh, faimoasa reziliență financiară pe care ne dorim cu toții. Acum, în ceea ce privește nivelul prețurilor. Cred că e mai important să ne axăm pe uh, fixarea prețurilor decât pe volatilitatea prețurilor. Eu am spus că volatilitatea uh, prețurilor uh, reduce uh, costul de capital, dar uh, fermierul nu poate să uh, se bazeze pe un preț uh, constant și astfel nu poate să investească în inovare. Pentru fermier e foarte importantă capacitatea sa de a uh, acoperi riscurilor și aș dori să vă prezint un studiu pe care l-am desfășurat în ultimii 10 ani. Am urmărit uh, situația agricultorilor în ultimii 10 ani și am încercat să vedem care sunt performanțele lor am identificat un sector, un segment de fermieri care întotdeauna uh, are rezultate mai bune și nu are de-a face cu dimensiunea exploatației agricole. Uh, totul ține de capacitatea fermierului de a uh, se asigura împotriva riscurilor. Deci acest plan de gestiune a riscurilor a fost foarte important pentru rezultatele finale ale fermierului respectiv. Deci, să vedem ce putem face. Avem nevoie de o foaie de parcurs. Cred că grupul um, operativ a identificat foarte bine provocările cu care ne, uh, ne, ne confruntăm și trebuie să punem uh, în aplicare recomandările sale. Ce mi se pare interesant e că uh, grupul operativ face tot timpul comparația cu situația din Statele Unite dar tot ce ține de asigurarea riscului de piețele uh, futures, uh, toate aceste competențe se află în Europa. Americanii vin în Europa ca să afle despre piețele futures. Ori, uh, în Statele Unite, se folosesc uh, cunoștințele noastre și se aplică aceste cunoștințe la nivelul fermelor, ale exploatațiilor uh, agricole. Deci eu cred că trebuie să construim infrastructura și ca și uh, antervorbitorul meu sunt de acord că e nevoie de uh, reglementări, de uh, transparență, uh, o raportare transparentă a prețurilor și dacă uh, punem în aplicare toate aceste soluții, vom avea o agricultură viabilă în Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Și acum dăm cuvântul coordonatorilor noștri, în primul rând, domnul Des, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le urez tuturor din această sală un an nou fericit, foarte mult succes și un 2017 pașnic. Și vă da cuvântul colegului Dantem pentru că uh, mi-a cerut să vorbească înaintea mea pentru că ne va părăsi în curând. Merci, Albert. Merci, Albert. Mulțumesc, Albert, uh, pentru bunăvoință. Domnule președinte, domnule comisar, stimați uh, experți, membrii ai grupului. Aș dori să mulțumesc colegului Albert Des pentru că mi-a cedat cuvântul, trebuie să merg la o altă reuniune grupul uh, dumneavoastră și-a început uh, activitatea în toiul crizei agricole și uh, prin alcătuirea sa și prin competențele sale, grupul dumneavoastră s-a dovedit cu adevărat remarcabil pentru că intervine într-o dezbatere între actorii lanțului valoric. Cred că toate sugestiile dumneavoastră în ceea ce privește dreptul concurenței, apoi intervenția la nivelul lanțului alimentar, toate aceste recomandări sunt foarte pertinente. Ele concordă și cu uh, orientările uh, comisiei noastre și apoi și cu recomandările Comisului, uh, Consiliului Agri, ca să citez un funcționar de la comisie, aș spune că planetele se aliniază și deci, uh, răspunderea noastră de a lua acțiune este tot mai mare. E clar că e nevoie de o intervenție rapidă și urgentă din partea noastră pentru a uh, reechilibra toate aceste planete din lanțul valorii, din lanțul alimentar și pentru a gestiona sau a face management al riscului. Trebuie noi, uh, Parlamentul European, să avem curajul de a avea o dezbatere. Odată, pe de o parte, cu privire la dreptul concurenței, prerogativa Consiliului și a Consiliului și apoi de a face propuneri ambițioase pentru ca acest uh, uh drept să fie ușor de înțeles de către toți uh, actorii. Acest drept al concurenței domeniul agriculturii trebuie să fie simplificat, trebuie să fie mai clar și, domnule comisar, sper ca în următoarele săptămâni să cooperăm împreună pe această temă uh, în 28 februarie, doamna Vestegar uh, va participa la o reuniune împreună cu noi, ca și dumneavoastră. Uh, sperăm la Parlamentul European să putem avea această dezbatere cu privire la transparența lanțului valoric și practicile comerciale incorrecte. Deci trebuie să tratăm pe toată lumea în mod corect, uh, pe picior de egalitate. Concluziile dumneavoastră trebuie să orienteze acțiunile noastre atât în ceea ce privește uh, activitatea pentru legislația omnibus, cât și pentru reforma PAC. Eu sunt convins că putem sprijini agricultura dacă gestionăm în mod mai transparent și mai echilibrat lanțul, ceea chiar dacă asta înseamnă că consumatorul va plăti câțiva eurocenți uh, în plus, prin ajutoarele directe negociate uh, din 7-10 ani. Uh, bugetul european nu va crește, ceea ce este un avantaj pentru noi, dar impactul pentru sectorul agricol va fi imens. Mulțumesc! Mulțumim, doamna, domnul De Castro lipsește, deci doamna Aguilera are cuvântul. Mulțumesc! La mulți ani, un an bun tuturor, îl locuiesc pe Paulo, care nu putea să fie prezent astăzi. Mi-aș dori să mulțumesc experților pentru munca lor. Rezultatele sunt deosebit de interesante. Repet, deosebit de interesante. Și așa cum spunea și domnul Dantin, există idei similare cu cele din raportul comisiei noastre. Și așa cum spuneați uh, dumneavoastră, domnule Elise, măsurile voluntare erau pozitive, dar nu au fost suficiente există mm, o constatare, și anume că aceste măsuri voluntare, facultative, nu au pus capăt practicilor comerciale um, incorrecte. Eu abia aștept să lucrăm de aici înainte. Grupul socialist vă stă alături, domnule comisar, și vă roagă să jucați un rol mai pregnant, să faceți în așa fel încât comisia să facă ce se poate pentru a uh, exista mai multă egalitate în actul de aprovizionare. În țara mea deja am luat asemenea măsuri și am observat rezultate pozitive, dar noi Uh, suntem într-o piață internă, deci uh, chiar dacă pe plan național guvernul nostru a avut atitudine pozitivă, până la urmă rezultatele nu sunt chiar atât de îmbucurătoare pentru că e vorba despre o piață internă, o piață europeană și atunci avem nevoie de măsuri la nivel european. Deci concluziile pe care ne le oferiți dumneavoastră sunt deosebit de atrăgătoare. De asemenea, în ceea ce privește certitudinea juridică, împărțirea competențelor, existau multe semne de întrebare și dumneavoastră ați adus răspunsuri să uh, uh, garantăm rolul cooperativelor, uh, cooperativele văzute ca niște entități juridice. Este foarte important ca agricultorii să știe foarte bine care este statutul și de aceea mi-aș fi dorit să vă pun o întrebare. Care credeți dumneavoastră că este rolul pe care pot să-l joace organizațiile interprofesionale în uh, cadrul european. Pentru că eu nu mă refer doar la niște măsuri legislative locale sau regionale. Nu, cea mai eficientă ar fi legislația europeană. Dar totuși, care este rolul pe care ar putea să-l joace organizațiile interprofesionale în acest sens? Mulțumesc! Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, beste meneer Giesen, dank u wel voor uw uh, presentatie. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc experților pentru prezentare. Vă felicit pentru acest raport. Este un raport foarte clar, un raport puternic și care ne spune foarte clar ce trebuie să facem noi, politicienii. Două lucruri sunt importante pentru mine. Cum spunea și antevorbitorul meu, dreptul concurenței. Din 2013 există un nou, un nou PAC și acolo existau măsuri care au făcut să fie posibil ca fermierii să coopereze și să colaboreze. Însă acele reguli erau atât de neclare încât nu au funcționat așa cum trebuie. Cumpărătorii puteau să lucreze împreună, însă fermierii nu, pentru că nu aveau acces la același tip de consiliere juridică, astfel încât să înțeleagă care sunt regulile. Așa că eu cred că trebuie să punem presiuni astfel încât regulile să fie simplificate. Am o întrebare. În dreptul concurenței, ce fel de lucruri ați recomanda dumneavoastră Parlamentul European? Pe ce să ne concentrăm noi? Pe ce chestiuni ar trebui să ne concentrăm și ce chestiuni ar trebui să abordăm? Și apoi legătura între DG Agri și DG Competiție și tensiunile existente între acestea două. Cum putem colabora cu ele astfel încât să ne asigurăm că vor face propuneri specifice? Apoi, în ceea ce privește instrumentele de gestionare a riscului, cred că e foarte foarte important în contextul PAC și al globalizării ca noi, fermierii, să fim mai rezistenți. Fermierii își doresc să ajungă la această rezistență, însă pentru ea e nevoie de instrumentele care sunt necesare, instrumente care să ne ajute să acoperim riscurile legate de climă, de fluctuații ale prețurilor și așa mai departe. În raport avem câteva exemple în acest sens, însă din păcate nivelul de participare al fermierilor este foarte scăzut. Și și pentru statele membre, doar 10 state membre folosesc acest tip de instrumente de asigurare și doar puține state membre folosesc cel de-al doilea pilon pentru a crea o mai bună stabilitate a veniturilor. Așa că cum am putea noi să ne asigurăm că sunt mai mult folosite instrumentele, să fie obligatorii sub al doilea pilot sau să fie un fel de foaie de parcurs, cum ne-a sugerat domnul Pennings, să fie ceva reglementat mai mult la nivel național sau la nivel european. Și apoi, ce putem învăța de la SUA? ei par să aibă instrumente mai bine dezvoltate. Am auzit că Uniunea Europeană are multe cunoștințe, însă nu le folosește cum trebuie în practică. Ce am putea face în acest sens? Domnul Carthy, mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, nu există niciun fel de dovezi astfel încât să considerăm astăzi că în anul 2017 volatilitatea pe piață va fi mai scăzută pentru fermieri față de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Toate semnalele ne spun că fermierii vor avea de-a face cu fluctuații și mai mari ale prețurilor și cu șocuri și mai mari pe piață, dacă ținem cont de impactul Brexit și toate celelalte evenimente și dezvoltări politice de la nivel internațional care se vor întâmpla în următoarele luni. Vor exista schimbări, vor exista șocuri în ceea ce privește prețurile și aceste șocuri vor fi resimțite în acest sector agricol. Întrebarea e cine va absorbi șocurile fiecare criza prețurilor pe care am văzut-o în ultimii ani ne-ar arăta faptul că fermierii sunt cei care vor trebui să absorbă întregul șoc al evenimentelor. Asta dacă nu spunem și spun noi, referindu-mă la guverne, comisie, noi cei din Parlament, doar dacă noi ridicăm vocea și spunem că există foarte mulți oameni în întregul lanț, în relația dintre uh, alimentele noastre, cum ajung ele de pe câmp pe mesele noastre și trebuie să ne asigurăm că pentru aceștia există o distribuire echitabilă nu doar în ceea ce privește profiturile, însă și în ceea ce privește pierderile indiferent față de ce aud de la organizațiile de fermieri, fie că reprezintă carnea, laptele, oricare sector, când vorbesc cu mine și îmi spun că prețurile au scăzut câteodată și cu câte 50% de procente și mă duc în supermarketul local, ei bine, eu nu văd acolo o reducere de 50% a produselor. Așa că trebuie să ajungem într-un uh, proces în care procesatorii și vânzătorii să nu mai fie să nu mai, să nu mai pună atâta presiune asupra fermierilor noștri. Dacă noi intervenim acolo, atunci nu vom reuși să facem nimic. Trebuie să uităm de codurile voluntare pentru procesatori și pentru vânzători. Nu, trebuie să facem față acestor presiuni cât de bine putem, astfel încât să fie obligați să nu mai vândă produse agricole sub prețul sub care acestea sunt produse de uh, producători. Domnul Heisling. Da, în primul rând, un an nou fericit și din partea mea tuturor. Deși tot vorbim despre de ani întregi despre niște con- rezultate concrete, să vedem exact ce funcționează, ce nu funcționează. Eu am impresia că avem o dezbatere internă în care cu toții suntem de acord, însă nu reușim să înaintăm. Și unele instrumente au fost lăsate deoparte. Nu trebuie să discutăm doar de prețuri și de cantități. Și acest lucru ne-a fost arătat foarte clar de criza laptelui. Ce se întâmplă când există prea multă cantitate pe piață? Puteți să supravegheați prețurile cât vă doriți, însă trebuie să fie echilibrate piețele în primul rând. Și piața laptelui ne arată acest lucru. O scădere a ofertei duce la o creștere a prețurilor trebuie să ținem cont neapărat și de cantitate. Cantitatea să fie adaptată la cerere, iar fermierii nu trebuie să rămână întotdeauna pe ultimul loc și să nu aibă niciun fel de putere pe piață. Și eu cred că propunerile făcute sunt bune, însă cred că nu sunt suficiente soluția dumneavoastră pe care ați propus-o și anume că uh, fermierii ar trebui să participe la bursă și pe piețele extrabursiere. Uh, da, s-ar putea să fie ceva interesant, însă vorbim despre niște piețe cu niște produse cu un termen de valabilitate. Da, în cazul cerealelor se poate face, vorbim de cu totul altceva, însă la produse cu termen de valabilitate foarte scăzut lucrurile stau cu totul altfel. Da, ni se tot prezintă această propunere, însă eu cred că nu e niciun fel de soluție pentru majoritatea fermierilor. Consolidarea producătorilor, da, foarte bună și în cazul cooperativelor, dar dacă nici cooperativele nu vor avea destulă putere, nici acest lucru nu va ajuta deloc, pentru că s-a arătat că ele au suferit cel mai mult pe timpul crizei. De aceea, până la urmă, tăpternierii trebuie să aibă puterea și în cadrul cooperativelor. trebuie să luăm un domeniu ca model și anume la produsele de calitate și în ceea ce privește laptele. Cu asemenea produse poate fi reglementată piața și există prețe, prețuri crescute. Eu cred că acest fir ar trebui să ne călăuzească discuțiile. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Egniu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre acest raport al uh, grupului operativ pentru piețele agricole și am ajuns în anumite domenii în care UE nu ar trebui să intervină. Nu are competențe Uniunea Europeană pe dreptul comercial. Câteva din recomandările din acest raport ar trebui să fie activate, însă UE nu are competențele pentru a o face. Uh, și apoi când se vorbește de excepții, taxe pe venit și așa mai departe, din nou, acestea sunt la latitudinea statelor membre și nu pot fi influențate de ceea ce se întâmplă în aceste foruri. A existat o secțiune legată de raportarea prețurilor. Se fac multe acolo. Cei mai mulți oameni știu câți bani vor primi pentru specla de zahăr, pentru grâu, pentru tot felul de alte lucruri. Până la urmă, fiecare știe care e costul produselor în diferitele supermarketuri. Aș avea nevoie de mai multe exemple de la domnul Raymonds. Ce anume vrea să ne spună despre procesul care este acoperit de supermarketuri? Eu cred că se face o cantitate suficientă de raportare. Credem că în Regatul Unit, unele aspecte sunt bine reglementate și nu mi-aș dori să se intervin asupra lor. Cred că avem noi competențe acolo și nu ne-am dori schimbări. Piețele futures au fost menționate. Mă surprinde că domnul Hoisling nu, mai e, nu se mai opune la fel de puternic ca înainte la acestea. Dar pe mine mă dezamăgește faptul că Uniunea Europeană nu se implică aici, pentru că piețele futures funcționează doar dacă există speculă. Fără nu există, de aceea e nevoie de un anumit grad de speculă pentru a funcționa. Dacă dorim să nu mai există volatilitate pentru producători, atunci există integrarea verticală și s-ar putea să existe un contract fix cu legat de uh, legate de diferitele produse și supermarketurile. Dacă se întâmplă ceva, prețul crește, atunci și supermarketul trebuie să cumpere ouăle sau respectivele produse la prețul crescut, corespunzător. Și îmi cer scuze că mi-am depășit timpul. Mulțumim foarte mult, domnul Oazu. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pour certains aspects de ces conclusions, dont... Domnule președinte, stimați colegi, mai multă flexibilitate pentru statele membre, mai ales pentru gestionarea riscurilor. Anumite propuneri vorbesc despre acele practici comerciale incorrecte, propunerile acest sens sunt încurajatoare. Mi-au plăcut propunerile pe care le-am auzit și anume liberalizarea piețelor internaționale care ar putea să fie benefică. Dar dar va ajuta doar acele state membre care se află într-un stadiu comparabil. Și atunci cum doriți să aplicați această propunere Uniunii Europene? Apoi, practici comerciale incorrecte care vin din state terțe, autorizate de comisie, de exemplu deschiderea pieței pentru, pentru uleiul de măsline din Tunisia. Am văzut că a fost foarte afectat sectorul de ulei european. Și apoi ce se întâmplă cu deschiderea spre produse de pe piețele terțe care nu respectă aceleași reguli care sunt impuse la nivelul Uniunii Europene. Apoi, când uh, vă veți opri cu aceste politici avantajoase pentru statele terțe, pentru că vorbim de o politică protecționistă. Apoi ni s-a spus despre autosuficiența alimentară a Uniunii Europene, primul obiectiv al PAC. Și atunci, de ce la punctul 209 se vorbește de un PAC care după 2020 se va implica foarte mult în probleme extraeuropene, cum ar fi fluxurile europene? Ținând cont de rolul fermierilor și PAC, doriți ca PAC-ul să fie un nou tip de ajutor pentru migranți? Ca domnul Agneu și eu cred că sistemul despre care ne vorbiți este unul care nu poate fi folosit. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum... Îl vom, îl vom ruga pe președintele grupului operativ și pe domnul comisar să răspundă la întrebări. Domnule comisar, domnule Ghisen, vă rog să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Domnul comisar întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit observațiile care au fost făcute, am ascultat pe experții din diferitele organizații care au vorbit astăzi aici. Cred că cifrele pe care ni le-a dat președintele COPA ne arată foarte clar problemele cu care ne confruntăm acum și ne arată de ce a fost nevoie de stabilirea unui asemenea grup operativ pentru a putea să vedem care este exact uh, poziția fermierilor în lanț. Și foarte important ca costurile tranzacționale care ajung la fermier să fie reduse. Noi facem tot ceea ce ne stă în putință, astfel încât să promovăm utilizarea organizațiilor producătorilor. E un lucru important și, bineînțeles, accentul se pune pe transparența piețelor și pe rolul producătorilor în recomandări. Așa că analizăm și chestiunile legate de competiție, care au fost subliniate și pe care le-a menționat domnul Danten. Pe, datul de, pe, pe data de 23 februarie mă voi afla aici împreună cu Comisarul pentru Competiție pentru a discuta și a vedea cum putem să acționăm mai bine pe aceste chestiuni legate de agricultură toți vorbitorii au atins anumite chestiuni, le, mă voi adresa la ele în general și nu voi răspunde individual la întrebările care mi-au fost adresate. Înțeleg că puneți accentul pe gestionarea raportării prețurilor, pe o mai bună standardizare a datelor, transparență mai bună, o calitate mai bună a datelor, costul capitalului. Cred că toți știu că acest lucru a fost tot uh, accentuat de experții din domeniu. Uh, dacă Banca Europeană de Investiții a făcut suficient în ultimul timp, astfel încât să dezvolte instrumente financiare care să-i ajute pe fermieri. Acum, în ultimul timp, situația se îmbunătățește și salut acest fapt, însă trebuie să mergem mult mai departe. Domnul profesor Pennings ne-a vorbit despre acoperirea riscului, volatilitate, uh, și despre ceea ce se întâmplă în SUA, cum SUA folosește cunoștințele pe care le avem noi aici, noi nu le folosim îndeajuns de bine. Am ținut cont de acest fapt și aș vrea să înțeleg mai bine ce mi s-a spus în curând. În ceea ce privește coordonarea și Parlamentul, cred că toată lumea de acord că e nevoie de acțiune. Suntem pregătiți să acționăm, lucrăm îndeaproape cu DG Grow și DG Competiție pe aceste subiecte și în Colegiul Comisarilor. E o cerință pe care o avem și anume că nu trebuie să avem doar agricultura singură, ci o propunere ca, cu care să fie de acord toți ceilalți din instituție. EU Action ne a ne-a transmis un semnal puternic aici, am auzit și cele spuse de Agno, domnul Agno, uh, șocurile legate de prețuri despre care vorbea domnul Carty. Nu putem să facem previziune asupra viitorului cu siguranță, însă credem că există îmbunătățiri pe domenii unde am avut probleme în trecut la lapte și carnea de porc. Sperăm că situația va continua să se îmbunătățească. Știți, știm că există presiune asupra fermierilor, există și factori care sunt uh, în afara controlului Uniunii Europene, impactul Brexit și așa mai departe. Trebuie să continuăm să supraveghem situația, să vedem dacă e nevoie de acțiune. Cred că lucrurile care au fost identificate în raport, pe care păreți să le susțineți în mare măsură, nu am auzit pe nimeni să spună că are propuneri suplimentare față de recomandările făcute aici. Și acest lucru îmi indică foarte clar faptul că experții au făcut bine prezentând cel puțin un manual cu recomandări astfel încât să vedem la ce ne-am putea gândi ca acțiune în termen legislativ. E un punct important. Le-am cerut tuturor DG-urilor din instituție să uh, analizeze subiectul și să vedem din acest meniu, din aceste opțiuni, pe ce putem continua mai departe. Mulțumesc! Domnule președinte, aș dori ca și colegul meu din cadrul task force-ului să mai răspundă la o întrebare, mai ales în ceea ce privește piețele future și transparența. Însă eu vreau să încerc să răspund la o parte din întrebările puse. Da, domnule comisar, cu acest raport acum mingea se află în terenul comisiei. Însă e, bineînțeles, important și sprijinul Parlamentului European în grupurile sale și ne-am bucurat de un asemenea sprijin. Și Parlamentul European trebuie să se implice și de aceea vă încurajăm să vă exprimați, să puneți presiuni, astfel încât să putem colabora. Voi răspunde la întrebarea, la întrebarea legată de interorganizații și cât de importante sunt acestea, ce s-a întâmplat în Spania. În uh, Germania încercăm să ne organizăm așa, însă e destul de greu. Nu am reușit să găsim expleții astfel încât organizațiile unde de, niște povești de succes ale organizațiilor de producători. Însă sunt importante, trebuie să fi, existe asemenea sectoare. E nevoie de ordine pe piață, pentru că lucrurile nu arată așa cum ar trebui acum. Asociațiile ar fi un uh, semnal pozitiv, însă și statele membre trebuie să se implice. Un al doilea punct regat de dreptul concurenței și organizațiile de producători. Există Direcția Generală Concurență și Agri care se află în dialog am putea să discutăm de o limită de 50% pentru organizațiile de producători și să spunem dacă puterea pe piață trece de 33%, atunci e un dezechilibru, există dezechilibru, e nevoie de ordine și de aceea e nevoie de un dialog între asociațiile de producători, pentru că orice altă posibilitate e mult prea scumpă și periculoasă. În ceea ce privește piețele future și gestiunea riscului, putem învăța de la SUA Poate profesorul George poate să ne spună mai multe despre argumentele spuse. Am auzit și cele spuse de domnul Hoisling și aș vrea să spun ceva în acest sens. Bineînțeles, domnule Hoisling, prețul și cantitatea sunt întotdeauna într-un joc legat. Însă cine reduce cantitatea? Asociațiile, fermierii sau statul? Eu cred că ar trebui să răsăm reglementarea la nivelul pieței, economia să reglementeze cantitățile. Ar fi mult mai bine, mai bine decât orice s-ar putea face la nivel politic și cred că acest lucru ne arată și experiența avută de pe urma crizei laptelui și unde vedem că am reușit în ultimii doi ani să îmbunătățim situația. Integrarea verticală, apoi, într-adevăr, e un instrument însă e unul periculos care ar putea pe viitor să pună în pericol și independența fermierilor în lanț. Însă avem nevoie de acest lanț de aprovizionare care să fie cât de transparent posibil e nevoie ca fermierii să fie foarte bine implicați în lanțul de aprovizionare cu alimente. Aici e punctul important, unde intervin contractele și unde trebuie să se ajungă la la exemple concrete. Domnule Oazon, nu ne dorim protecționism, nu, deloc. Ne dorim piețe deschise și credem că trebuie să ajungem la obiectivele pe care ni le-am propus în PAC. Ne dorim să existe putere pe piață, dar cu sprijin din partea politicului. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim. Doamna, aveți cuvântul dacă doriți să adăugați ceva.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 Mulțumesc. În ce privește transparența pe piață? În primul rând, despre costuri. Deja plătim uh, costuri uriașe pentru a colecta date. Nu e vorba despre creșterea costurilor, ci despre armonizarea uh, modalității de colectare a datelor și despre crearea unor standarde uniforme. Deci nu vrem uh, costuri mai mari, ci o raționalizare a celor pe care și așa le plătim. Noi vrem să uh, strângem date despre prețuri într-un mod diferit. S-a dorit colectarea acestor date din motive de politică, în momentul în care um, s-a pus în aplicare um, PAC. Dar noi ne dorim să avem informații care să fie utile fermierilor și să fie utile și celorlalți actori din lanțul de aprovizionare. Potrivit studiului nostru, Uh, informațiile privind prețurile în agricultură sunt uh, la fel de importante, sau mă rog, pe al treilea loc ca importanță după uh, buletinul meteo. Și vrem să strângem informații și din diferite perspective, să avem perspectiva agricultorilor, perspectiva ritelelor și așa mai departe. Vă mulțumesc. Văd că domnul comisar dorește să-i răspundă domnului Loazo. Da, au existat mai multe întrebări la care vreau să răspund. În primul rând, în ce privește uh, um, importurile din Tunisia. Aceste importuri uh, au reprezentat 30.000 de tone pentru o perioadă de 2 ani, dar până la urmă doar 19.000 de tone au fost uh, uh, concrete importante, ceea ce a arătat că nici tunizienii nu erau atât de uh, competitivi, deși le-am dat acces pe piață. O a doua informație uh, apropo de ajutorul acordat Africii și cum putem să ajutăm uh, Africa să fie autosuficientă, mai de, ca să evităm presiunile migratorii din viitor. Împreună cu partenerii din uh, Colegiul Comisarilor am lansat un program foarte important ca să um, putem să oferim ajutoare financiare, mai ales femeilor din țările africane, pentru că acestea să poată să dispună de tehnologie, de metode de agricultură modernă, să poată să își stocheze uh, produsele pentru ca uh, acestea să poată să uh, hrănească populația, populația în creștere din Africa, pentru că altfel vom avea o problemă uh, serioasă cu migrația pe viitor din alte motive decât uh, războaiele. Și apoi avem uh, programul de dezvoltare rurală care oferă statelor și regiunilor posibilitatea de a folosi banii din aceste programe de dezvoltare rurală dacă vor să um, ajute imigranți care pot să se stabilească, de exemplu, uh, în regiunile lor pentru a practica agricultura. Deci pot să modifice aceste uh, programe de dezvoltare rurală ca să financeze locuințe, de exemplu, pentru acești imigranți. Vă mulțumesc. Acum trecem la uh, cea de-a doua rundă de intervenții, cele a membrilor individuali, câte un minut, un minut și jumătate maxim. Și acum vom da din nou cuvântul experților. Acum, domnul Des, vă rog, nu mai mult de un minut și jumătate. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank für die Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru munca făcută. De 12 ani mă aflu în acest parlament, de 12 ani spun că sunt, e nevoie de măsuri legislative. Observăm acum niște prim pași, e bine, există acest termen de plată de 30 de zile ca obiectiv, e important, însă e, e nevoie ca acesta să fie valabil pentru produse cum ar fi laptele, legumele, fructele. Apoi prețurile de comercializare, aici lucrurile trebuie să fie concretizate, trebuie să fie decise prețurile nete, tot ce rămâne e netransparent. Există foarte multe tehnici mafiote în funcție în Europa care ar trebui să dispară. Nu ar mai trebui să existe acțiuni de tip uh, last minute pentru produsele cu termen de valabilitate expirat. Apoi, importanți sunt fermierii și asociațiile. tot ce se întâmplă, tot ce apare pe piață în Europa, trebuie să arate foarte clar cine e produca, producătorul. La țigări am văzut cu ce fel de avertismente se, se, pot, se pot pune acum pe pachetele de țigări. ce se întâmplă acum pe piață e foarte netransparent și ceea ce apare pe etichetele alimentelor și e foarte greu de văzut cine este producătorul și ce se întâmplă. De aceea și subiectul certificărilor, sistemul de certificare trebuie să se ocupe, să ocupe un loc mult mai important și vă voi mai transmite observațiile mele în scris. Doamna Delaie. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi. Vreau și eu să mulțumesc membrilor grupului operativ de la Comisie pentru concluzii și analize. Vreau să mulțumesc de asemenea serviciilor cu care m-am întâlnit în cadrul uh, pregătirii raportului meu despre instrumentele PAC pentru a limita volatilitatea prețurilor. Din câte știți, uh, raportul meu a fost adoptat cu mare majoritate în timpul plenarei de luna trecută și mă bucur să constat că multe dintre concluziile noastre sunt identice. Am privit din uh, același unghi uh, problemele și ne dorim cu toții ca locul uh, și rolul agricultorilor în lanțul de aprovizionare să fie unul mai mare, când ne dorim să luptăm împotriva practicilor comerciale um, deloiale, trebuie să revizuim dreptul concurenței, mai ales articolul 40 agricultura trebuie să fie considerată drept un sector uh, aparte din economie. Și aș vrea să insist asupra uh, importanței uh, semnării unor contracte care să garanteze mai bun echilibru de forțe între actorii din lanțul de aprovizionare și de aceea mie îmi place acest model al organizării interprofesionale. După părerea mea, aceasta este cea mai bună cale de a avea uh, contracte mai solide. Cum spuneam, am ajuns la aceleași concluzie și la aceleași propuneri, ceea ce este uh, un lucru foarte bun uh, pentru viitorul politicii agricole comune. Acum așteptăm propuneri concrete din partea Consiliului și din partea dumneavoastră, doamnele comisar. Și în munca care începe pentru o nouă PAC, eu am să fac în așa fel încât concluziile celor două rapoarte, a meu și a grupului operativ, să fie avute în vedere pentru elaborarea acestei noi politici. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Sunt convins că și membrii grupului operativ au citit raportul dumneavoastră, estimată colegă, pe acest subiect foarte important. Dar acum dau cuvântul doamnei McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor prezenți. Vreau să fac un comentariu și... Domnule comisar, sunteți destul de prudent atunci când uh, prezentați concluziile și vreau să știu de ce sunteți atât de prudent Direcția Generală de Mediu vă ajută în vreun fel? Pentru că eu cred că dacă am avea un lanț de aprovizionare mai sustenabil, atunci am avea și o protecție a mediului mai durabilă și mai uh, fiabilă. Un alt aspect care mi-a trezit important, eh, mi-a trezit interesul, mă scuzați, e vorba despre propunerile privind viitorul politicii agricole comune. Există în jur de 193 de alineate care abordează acest subiect. Și vreau să știu exact care este părerea dumneavoastră despre viitorul politicii agricole comune. Autorii raportului arată că ar trebui să nu mai avem uh, plățile directe în forma lor actuală, ci să avem niște măsuri mai orientate către piață. Și de aceea doream să știu care este părerea dumneavoastră. Doamna McGuinness. Dumneavoastră ați avut uh, un aviz în ce privește măsurile comerciale incorrecte și sunt de asemenea convins că uh, grupul operativ l-a citit. Doamna Köstinger. Mulțumesc, cred că cu toții așteptam cu nerăbdare să fie prezentate aceste rezultate și da, cu toții ne-am dorit acest, să fie reglementate toate, însă vedem că puterea monopolurilor este cea care rezistă în continuare și există milioane de fermieri care suferă și nu mai reușesc să aibă prețuri echitabile pe piață. Problema pe care o vedem peste tot, din nord în sud, din est în vest, e că întreprinderile familiale, fermele familiale sunt cele care sunt că cele cărora le e amenințat acum existența pentru că cresc cerințele în ceea ce privește bunăstarea animalelor și așa mai departe și prin prețurile pe piață se ajunge la și mai multe. Există acest dezechilibru care există și este sesizabil și apare acest dezechilibru și din cauza acestor măsuri. Domnule comisar, de aceea am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă nu se poate totuși să există un calendar concret pentru punerea în aplicare a măsurilor, auzim de ani întregi despre cerințe, despre anumite obligațiuni voluntare, despre anumite măsuri voluntare, am tot discutat aceste subiecte de multe ori aici, apar lucrurile și în proiectul de lucru al comisiei, ați spus că veți face pași în acest sens, mai ales în ceea ce privește transparența pe piață, utilizarea contractelor, contractelor, apoi ceea ce se întâmplă legat de practicile comerciale incorrecte, însă nu e nevoie oare și de alte inițiative legislative care ar fi foarte importante? Mulțumim, doamna Garcia. Sí, gracias. Eh, Mulțumesc. Aș vrea să spun uh, domnului Hogan că îi urez la mulți ani și un an fericit 2017, pentru că propunerea pe care trebuie să o prezinte în 2018 pentru noua politică agricolă comună ar trebui să se creioneze în creierul dumnealui deja în 2017. De aceea îi urez un an uh, fericit și mult noroc. Eu aș vrea să vorbesc despre dezvoltarea sistemelor de gestionare a riscurilor care să se bazeze pe regimuri de asigurări și uh, de mutualizare a riscurilor, care să vină în plus și să nu locuiască regimul plăților directe pe care îl avem acum. Acest sistem ar trebui să fie compatibil cu sistemul de asigurări care există la nivel național, deoarece ar fi foarte important să nu uh, suprimăm lucruri care funcționează foarte bine. De aceea vreau să știu părerea domnului comisar în această privință. De asemenea, aș vrea să știu dacă observatorul privind gestionarea prețurilor, acest observator care există deja pentru lapte sau pentru vin, ar putea să se ocupe și de alte sectoare de exemplu, în ce privește uh, horticultura, pentru că știți că mm, prețul legumelor și fructelor uh, uh, suferă foarte mult din cauza volatilității prețurilor și de lipsa de certitudine. Cu atât mai mult cu cât este un sector care a suferit presiuni externe, ca de exemplu um, um, epidemiile care vin din țări terțe și ne afectează uh, pe noi. Și în sfârșit, vreau să știu, va exista o propunere legislativă europeană în ce privește lanțul alimentar? Uh, cu care se prevadă și sancțiuni pentru cei care au practici ilegale și care uh, practică concurența deloială în sectorul uh, um, agroalimentar. Mulțumesc, domnule comisar, anticipa pentru răspunsuri. Voorzitter, dank u wel. Commissaris en natuurlijk ook de andere... Doamna Raes, mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, domnule comisar. Mulțumesc și membrilor uh, acestui grup de studiu. Aș vrea să vă fac o sugestie. Ar fi bine dacă uh, agricultorii noștri ar putea să folosească uh, bani și din fondul de investiții strategice, din așa numitul fond Juncker. Pentru că avem aici uh, mulți bani disponibili uh, și există multe întreprinderi din sectorul uh, um, agroalimentar care ar putea să profite de pe urma acestor investiții, dar nu este și cazul agricultorilor. Ei nu pot să aibă acces direct la aceste uh, uh, fonduri. Puteți să ne garantați că agricultorii vor avea aceleași drepturi în Germania, în Austria sau în țările de jos în ce privește accesul la um, um, um ajutoare? Ne spuneți că vrem să avem uh, uh un lanț de aprovizionare mai echitabil, dar cum puteți să garantați aceste uh, um, condiții egale de tratament? Cu e za skrócenie ceasul, șegulnie. Pan poseu Buda, jedna minuta. Domnul Buda, un minut. Dați-mi voie să vă spun și eu tuturor la mulți ani. Mă bucur foarte mult că discutăm astăzi despre întărirea poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare. Salut concluziile raportului, unele le știam, Um, altele ne-au fost uh, reconfirmate și sper să fie adoptată bună parte din acestea în baza unui calendar uh, bine stabilit, așa cum au spus și alți colegi. În același timp, uh, aș vrea să atrag atenția asupra unor realități din teren. Astfel, în România s-a adoptat o lege prin care s-a încercat consolidarea poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare, solicitând practic supermarketurilor să se aprovizioneze cu precădere din lanțul scurt de aprovizionare, cu consecințele pe care le știm pentru fermieri și, evident, pentru consumatori. Bineînțeles că supermarketurile au reacționat negativ, n-au dorit acest lucru, însă ceea ce m-a surprins a fost poziția Comisiei Europene, prin doamna comisar Biencovska, care ne-a amenințat cu declanșarea procedurii de infringement pe această chestiune, în condițiile în care principiile acestei legi se regăsesc și în legislațiile altor state. Iată deci, pe de o parte, reclamăm statele că nu au o atitudine proactivă, iar atunci când o au, le sancționăm. Ori, stimați colegi, eu cred că fără să consolidăm în mod real poziția fermierului în lanțul scurt de aprovizionare, cu tot ceea ce înseamnă această chestiune, nu facem altceva decât să avem discuții binevoitoare, dar fermierii nu vor simți niciodată beneficiile acestor discuții. Mulțumesc. Dorfman. Domnul Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Ich finde die da, vă mulțumesc. Cred că munca făcută de grupul operativ e o muncă foarte interesantă și sper să existe și un plan de punere în aplicare, mai ales în ceea ce privește la nivel politic, pentru că nu mai e o datorire a grupului operativ această punere în aplicare. Însă, dacă nu se pun toate în aplicare, atunci totul rămâne uh, aruncat într-un sertar. Aș avea și o întrebare concretă. S-a discutat mai mult, de mai multe ori despre regulile concurențiale. Joacă un rol central în acest subiect. În uh, PAC avem mai multe abordări uh, prin care încercăm să consolidăm oferta. Mă refer la piața legumelor și fructelor, unde există niște abordări concrete despre cum uh, pot fi uh, Uh, legate fermele, fermele de investițiile mari. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, regulile în ceea ce privește pachetul privind laptele și ce înseamnă cantitatea de producție, care trebuie să fie cantitatea de producție în ceea ce privește anumite produse cu, origine, cu denumire de origine controlată. Analizăm, ați analizat aceste domenii într-un mod concret și să vedeți dacă asemenea sisteme nu ar putea fi extinse și pentru alte feluri de produse. Cred că ar fi o abordare interesantă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, do- doamna Hoibuș. Herzlichen Dank. Herr Gissen, Sie haben doch noch mal darauf hin... Mulțumesc. Domnule Gison, ne-ați vorbit despre reglementare care să rămână la nivelul pieței. Însă crizele cred că ne-au arătat destul de clar cine are de plătit. Am pierdut atât de multe ferme de produse lactate pentru că am lăsat prea multe la latitudinea piețelor. Și acum, în Germania, schimbarea structurală își arată și ea efectele pentru că vedem ce se întâmplă cu cu producția de bază, când se cer tot mai multe contracte, sunt tot mai puțin cei care se implică în acest domeniu. Eu cred că să rămână totul la latitudinea pieței nu e o decizie bună. S-au promis multe, însă ne așteptam la multe și în ceea ce privește contractele, însă am văzut pe timpul crizei ce se întâmplă și în Franța, unde se lucrează cu contracte. Costurile nu au putut fi acoperite de fermieri. Dacă vorbim de transparență, atunci trebuie să ținem cont și de toate costurile pe care trebuie să le suporte fermierii. Dacă nu, dacă nu facem legătura între elemente, nimic nu mai are nicio valoare. Apoi felul în care negociem unii cu ceilalți. Ar trebui să discutăm de la același nivel cu fermierii, pentru că regiunile sunt foarte diferite în Europa și există regiuni în care anumiți fermieri nu mai pot să își mai ducă la îndeplinire activitatea de exemplu în cazul laptelui. Există concentrări atât de mari pe anumite sectoare încât fermierii nu mai primesc sprijin și trebuie neapărat să facă parte din aceste concentrări mari, altfel sunt puși în pericol. Vă mulțumesc, spune doamna Noihil și din partea mea un an nou fericit. Cred că e important că discutăm acest subiect astăzi, e important pentru agricultură în general. De curând am fost în Africa la o conferință unde se discuta despre uh, comerț ca război și dacă comerțul este descris ca război, ei bine, eu cred că nu e bine. Cred că îndatorirea noastră politică ar fi ca parteneri, dacă vorbim de comerț ca război, atunci ambii parteneri parteneri să aibă același tip de arme. Pentru moment lucrurile nu stau așa. Între producători și consumatori, armele sunt diferite. Am o întrebare concretă pentru domnul Ghizan. S-a tot vorbit despre piață astăzi, despre regulile de care e nevoie pe piață și, pe de altă parte, de gestionarea riscului. Eu mi-aș dori ca aceste două elemente să fie bine separate, pentru că Managementul riscului, cel pe care ne-l dorim politic, nu trebuie să ducă la afectarea pieței. El se află acolo în caz că există catastrofe climatice, situații politice, ca ceea ce se întâmplă acum cu Rusia, însă nu atunci când există un dezechilibru pe piață, să intervine această partajare a riscului. Ne puteți spune mai multe în acest sens? Există domenii în care piața trebuie să funcționeze, însă atunci toți participanții trebuie să aibă același tip de arme și există pe de altă parte o nevoie de a gestiona riscul riscurile, însă acestea, această gestionare a riscului nu trebuie să apară atunci când există anumite viduri pe piață și să nu amestecăm cele două situații. Pan Ar trebui să producă aceste arme, spune președintele, domnul Flanagan. Noi uh, trebuie să producem politici, asta este datoria noastră și dacă nu, micii fermieri uh, și agricultorii uh, pierd lupta oricum. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem noi și mi se pare foarte ciudat că un coreg de la GUE, de la stânga, a pus această întrebare de ce fermierii nu pot avea acces la finanțare, în primul rând. Fermierii ar putea avea acces la finanțare dacă ar face profit și apoi cei care ar avea bani ar avea încredere în uh, fermier și le-ar împrumuta bani. Deci, în loc să creăm uh, situații artificiale în care fermierii să aibă acces la finanțare fără profit, atunci ar trebui să ne întrebăm de ce uh, fermierii nu fac profit. Apropo de arme, e foarte simplu. Producătorii trebuie să fie pe picior de egalitate cu uh, marile companii și cu supermarketurile, cu molurile și acesta este răspunsul simplu. Dar întrebarea este, dorește cineva să se ajungă la aceste condiții egale pentru toți? toți, pentru că dacă nu există această dorință, atunci uh, partea cea mai importantă din lanț va dispărea. Uh, partea bună din raport, uh, și trebuie să subliniem acest lucru, e că există bani pentru mâncare. Partea proastă este că banii nu ajung la persoanele potrivite. E rostul nostru să ne asigurăm că banii ajung la cine merită. Deci rolul nostru este să ne asigurăm că banii ajung la producători. Mulțumesc, domnul spectacula. Mulțumesc uh, foarte mult! Um, sigur că s-a vorbit foarte mult despre probleme, există tot mai multe uh, niveluri uh, în lanțul de aprovizionare și în Finlanda și constatăm că producătorii privați în industria lactatelor, deci etichetele private sunt tot mai numeroase. Însă, acește, se, se, toată lumea se plânge că nu se face inovare. Aș dori să știu dacă grupul uh, uh s-a uh, referit și la situația acestor etichete sau a mărcilor private. Cred că e foarte import, important, mai ales pentru cooperativele private, pentru asociațiile de producători. Uh, domnule Ghisen, vă sprijinim foarte mult în legătură cu acest cadru de reglementare. În care domeniu din lanțul de aprovizionare credeți că pot fi făcute îmbunătățirile cele mai uh, importante printr-o legislație cadru? Care ar fi impactul economic la nivelul fermierilor? Mulțumesc. Bani posemele. Ja, Herr Giesen, vielen herzlichen Dank für diesen Bericht der Taskforce. Für mich ist Mulțumesc, mulțumesc pentru acest raport al grupului operativ. Pentru mine e foarte important că ați venit cu propuneri concrete. Responsabilitatea și managementul uh, riscului pentru mine nu sunt lucruri care se bat cap în cap. Bineînțeles, uh, vidurile pe piață nu pot fi acoperite prin uh, gestionarea riscurilor. Întrebarea se pune doar de unde sunt luați banii. Eu nu vreau ca acești bani să fie luați, luați din primul sector, care sunt importanți acolo pentru veniturile directe contract, piețele futures, eu cred că pot fi folosite doar de sectorul de lactate, pentru că restul fermierilor nu cred că pot să se implice pe așa ceva. Pentru că dacă lăsăm totul la latitudinea asociațiilor de producători în ceea ce privește cantitățile, prețurile, atunci pentru mine întotdeauna e important ca fermierii să fie implicați. Odată cu încetarea cotelor la lapte am avut multe de învățat și fermierii cred că nu și-au dat seama într-adevăr că organizându-se pe piață pot să acționeze mult mai bine. E nevoie de sprijin pentru Uh, fermele familiale. Aici trebuie să ținem cont și de legislația națională și cred că cu toții ne dorim același lucru și anume ca zonele rurale să fie consolidate și să fie menținute aceste fermure familiale. Și nu doar Comisia trebuie să facă ceea ce trebuie să facă, ci și noi, Parlamentul, și să ducem la deplinire aceste propuneri. Vă mulțumesc. Domnul Iar. Da, mulțumesc și din partea mea, mulțumesc și eu grupului operativ și am o rugăminte și două întrebări, o rugăminte pentru domnul comisar, cum spuneau și colegii mei, trebuie să ne folosim acum de acest elan și să facem ceva la nivel legislativ cu aceste propuneri. Pentru că dacă nu am auzit un raport foarte frumos, dar care nu este continuat în niciun fel. Vorbim de contracte, vorbim despre stabilirea prețurilor, de asociațiile de consumatori, de consolidare reglementare a concurenței și pentru toate acestea e nevoie de propuneri legislative concrete și de aceea trebuie să discutăm pe acest fapt împreună cu Comisia și mai ales cu, comisia, cu uh, Comisarul pentru Concurență și și dumneavoastră, domnule comisar, ne puteți ajuta să avem această to-do list pentru acest an. Și apoi am și două întrebări. Intervenția. Uh, din punctul meu de vedere, cei care sunt, împot- sunt împotriva mecanismelor de intervenție spun că acestea vin mult prea târziu, sunt mult prea încete și că intervenția ar trebui să fie mult mai rapidă, pentru că, dacă nu, există mai probleme pe piață. Ce credeți dumneavoastră deci pe această intervenție? Apoi, ce părere aveți despre noile mecanisme de pe piață, mecanismele de certificare prin care fermierii sunt obligați să răspundă la anumite întrebări, să îndeplinească anumite lucruri și foarte mulți fermieri au foarte multe întrebări. Acum le este foarte greu să îndeplinească toate aceste noi cerințe. Sub titlul de certificare există foarte multe și de fapt se face o distorsionare a concurenței sub acest titlu. Ce părere aveți despre acest fapt? Mulțumim, doamna Aguilera, un minut. Bueno, yo no... Eu nu mai doream să iau cuvântul pe acest punct, însă, domnule comisar Holgan, eu trebuie să vă răspund apropo de ce ați spus despre uh, uleiul de măsline și importurile de ulei de măsline. Ați spus că nu a intrat pe piața uh, atât de mult ulei de măsline din Tunisia față de cantitatea prevăzută. Și e important, uh, spuneți dumneavoastră, că pentru sudul Europei această cantitate nu a pus probleme. Însă, domnule comisar, uh, ați vorbit și despre Africa și mijloacele uh, pe care Uh, aveți de gând să le oferiți agricultorilor din Africa, însă, domnule comisar, agricultorii europeni și cei care le pasă de soarta agricultorii europeni, noi nu avem nimic împotriva măsurilor de ajutorare a țelor terțe, că sunt din Africa sau din altă parte. Însă, atunci când nu se îndeplinesc condițiile minime și că în Europa nu ai concurență loială, pentru că criteriile noastre de calitate, de igienă, de protecția mediului sunt foarte stricte și sunt din ce în ce mai stricte pentru agricultorii europeni. De aceea uh, ne deranjează. Deci noi nu avem probleme cu uleiul de măsline din Tunisia sau portocalele din Africa sau orice altceva. Nu. Problema este că ele nu se produc în aceleași condiții de aceea, domnule comisar, n-am putut să nu reacționez, pentru că nu e că uh, noi nu vrem să uh, nu ajutăm agricultura din Africa, dar nu suntem de acord atunci când concurența nu este loială. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Preporu... Doamna Petir, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Recomandările grupului uh, operativ care fac obiectul acestui uh, raport uh, vor fi utile pentru agricultori, pentru că vor ajuta uh, consolidarea poziției agricultorilor. Dacă nu acordăm prioritate agricultorilor, mă întreb cine va face acest lucru. Nu putem să lăsăm lucrurile așa, să decurgă de la sine, având în vedere că uh, Uh, autosuficiență alimentară reprezintă o chestiune strategică pentru fiecare uh, stat uh, membru. Agricultorii nu sunt doar oameni de afaceri, nu sunt doar antreprenori, e vorba de persoane care păstrează și tradițiile în țările noastre și de aceea cred că, într-adevăr, trebuie să respectăm legislația în vigoare. Să nu uităm că avem totuși o directivă care stipulează faptul că toate plățile trebuie să se facă în termen de 30 de zile, ori în dezbaterea actuală constatăm că nu se pune în aplicare această directivă. Și mai trebuie să mai spun un lucru. Există diferențe foarte mari între calitatea produselor agricole care, apar, care uh, ajung pe piață între uh, vechile și noile state membre, ceea ce cred eu reprezintă o discriminare și ceea ce nu respectă nici directiva uh, de care vorbeam înainte și care se află în vigoare. Uh, știm cu toții că există practici uh, comerciale uh, incorrecte, neloiale, Uh, marile uh, întreprinderi uh, agricole nu respectă contractele, ceea ce este complet uh, ilegal. Și deci cred că la nivel european avem nevoie de reguli foarte clare pentru a uh, elimina aceste practici comerciale incorrecte. Domnule comisar, vă uh, invit uh, să interveniți cu noi măsuri pentru tinerii agricultori. Nu mă refer doar la tinerii agricultori din uh, Croația, ci uh, tinerii agricultori din uh, toată, din întreaga Uniune Europeană, care ne spun că nu mai pot face față situației. Să nu uităm că totuși viața la țară depinde de ei. Mulțumim foarte mult! Acum Aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantului uh, reprezentanților uh, irlandezi. E invitatul nostru, se află în sală. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să salut angajamentul domnului comisar Hogan în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor raportului și sper ca Comisia să vină cât mai repede cu o foaie de parcurs. Raportul conține recomandări foarte importante în ceea ce privește transparența prețurilor și o punere în aplicare independentă pentru a consolida poziția fermierilor în lanțul alimentar. Comisia trebuie să introducă o raportare obligatorie pentru lactate, pentru fructe și legume și pentru carne, pentru a obține date fiabile, uh, dar și uh, în ceea ce privește prețurile și uh, marjele pe care le obțin fermierii. Apoi susțin și uh, punerea în aplicare a reglementărilor privind uh, comerțul cu amănuntul la nivelul statelor membre și apoi toate uh, legile cu privire la practicile comerciale incorrecte. În Irlanda am avut o lege nouă anul trecut, dar care nu a fost integral pusă în aplicare furnizorii trebuie să aibă încredere și în faptul că anchetele vor face obiectul unor examinări, a, unor, a unei cercetări Uh, și că se vor uh, impune sancțiuni acolo unde se contată, constată uh, nereguli. În concluzie, domnule președinte, dorim ca concluziile acestui raport să fie puse în aplicare pentru a ne asigura că avem transparență pe piața agricolă. Avem 21 de uh, milioane de fermieri care produc uh, hrană pentru 500 de milioane de consumatori, dar care consum, uh, vând doar la 150 de centrale de cumpărare. Deci e o situație complet dezechilibrată. Mulțumim. avem și un reprezentant al Eurocomes care, din câte am înțeles, dorește să ia cuvântul. Am fost informați în scris că reprezentantul Eurocomers va fi prezent la, la audierea noastră, deci vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu reprezint uh, Eurocommerce, Asociația Europeană pentru Comerțul cu Amănuntul și Comerțul cu Ridicata în uh, Uniunea Europeană. Felicitări pentru această audiere. A fost extrem de interesantă și au fost uh, exprimate foarte multe puncte de vedere utile. Felicitări și pentru recomandările mise de către grupul operativ. Suntem de acord cu foarte multe dintre ele avem o rezervă, uh, cea cu privire la capitolul practici comerciale incorrecte. Nu înțelegem de ce toată lumea e obsedată de aceste practici comerciale incorrecte. De ce Uniunea Europeană ar trebui să reglementeze? <laughs> Suntem de acord cu, în mare cu recomandările grupului operativ. Avem nevoie de fermieri care să aibă o mai mare putere de negociere Trebuie ca fermierii să uh, respecte norme mai uh, stricte în ceea ce privește calitatea. Apoi, suntem de acord cu tot ce s-a spus în ce privește contractele, apoi uh, acoperirea împotriva riscurilor. Trebuie să facă față riscurilor, trebuie ajutați. Suntem de acord și cu o mai mare transparență pe piață trebuie într-adevăr să vedem ce se întâmplă între nivelul de producție și nivelul de fixare a prețurilor. Uh, cifrele care au fost emise însă ne-au uluit, e, sunt uh, total incorecte. Uh, incorrecte. Da, avem nevoie de o adevărată dezbatere în legătură cu plus valoarea, de unde provine valoarea adăugată, cum cooperează domeniile, nivelurile și cum ar putea să coopereze și mai bune pentru a face față cerințelor clienților de a avea hrană de calitate la prețuri abordabile asta, de fapt, ne dorim cu toții, să punem la dispoziția consumatorilor ce își doresc. Apoi, însă, credem că reglementarea practicilor comerciale incorrecte nu va aduce uh, un preț mai bun pentru fermieri. Practicile identificate în raport ne îngrijorează pe noi, pentru că ele Uh, reflectă uh, relația între comercianții cu amănuntul și marii producători și nu cu fermierul obișnuit. Avem să nu uităm totuși legislație la nivel național în vigoare în ceea ce privește definiția și cadrul uh, de punere în aplicare pentru că comercianții cu amănuntul se aprovizionează la nivel național. S-a vehiculat cifra de 80%, de exemplu. Noi nu considerăm că avem uh, de-a face cu o problemă transfrontalieră. Nu credem că nivelul european ar putea obține rezultate mai bune decât la nivel de stat membru. Deci nu considerăm că o legislație europeană va oferi condiții egale pentru toată lumea. Ne facem griji că statele membre vor putea crea situații în care uh, vom avea de-a face cu o fragmentare sau o fărâmițare a pieței. Deci salutăm o dezbatere care se axează pe problemele reale, problemele importante. Noi suntem pentru un dialog la nivel național, la nivel de uh, organizații interprofesionale. Noi considerăm că un astfel de dialog e uh, de salutat, dar pot exista și alte forme. Uh, pentru a uh, face față uh, cerințelor uh, clienților în ceea ce privește calitatea produselor, dar și sprijinul pentru inovare. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, mi-am dorit să dăm cuvântul antevorbitoarei pentru că doream să auzim și poziția comercianților cu amănunturi. Ne dorim să avem un dialog autentic, un dialog real, pentru că nu vom uh, ajunge la rezultate pozitive dacă nu avem un dialog uh, constructiv, un dialog care să se bazeze pe argumente. am dorit să ne transmiteți și cu o contribuție în scris la acest dialog, pentru că trebuie să ne luăm în serios și să ne tratăm unii pe alții cu respect. Uh, nu are uh, sens să vinzi uh, castraveți grădinarului, nu ajungi prea departe astfel. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, deci aș dori să dau cuvântul experților noștri pentru concluzii, dar și domnul Des a mai cerut cuvântul. îl dăm înainte pentru un minut uh, și după aceea experții vor primi două minute fiecare. Vă rog, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun doar următorul fapt. Parlamentul, Consiliul și Comisia au, am avut deja acțiuni foarte importante, dar, uh, dar concernele nu au fost de acord, de exemplu, să, să renunțe la taxele de roaming. Acum 12 ani am început această acțiune și am intervenit în, într-un grad foarte ridicat. Și vreau să spun acestea pentru că, domnule Hogan, într-adevăr e nevoie de măsuri legislative aici, astfel încât să putem depăși această situație dificilă în care se află fermierii și colaboratorii lor și unde vedem că marile concerne au o putere mult prea mare și putem să acționăm din punct de vedere legislativ așa cum am făcut-o și în cazul taxelor de roaming. Domnul Merrill Uh, Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru interesul manifestat față de această dezbatere. În ceea ce privește observațiile pozitive legate de poziția fermierilor europeni, mă bucur să constat că există un interes real în ce privește soarta și uh, uh, capacitatea de producție a fermierilor europeni. Cred că e foarte important uh, în anumite domenii să avem, uh, să legiferăm, dar e foarte important uh, să facem tot ce putem. Am încercat să explic acest lucru și în discursul meu, să încurajăm pe fermieri să fie să dea dovadă de mai multă cooperare, să fie mai dornici să coopereze, să își fuzioneze unele cooperative, de exemplu, să facă tot ce pot pentru a îndepărta obstacolele care se prezintă în calea lor. Știu că e greu câteodată uh, Uh, unele texte legislative uh, îi pot ajuta în acest sens, dar trebuie să ia și alte inițiative, să înțeleagă, de exemplu, că e foarte important ca fermierii să coopereze. Și noi la uh, Copa Cogeca uh, vom face tot ce putem uh, în acest sens, dar avem nevoie și de sprijinul politic din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Planck. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Fără să mă repet, și eu îmi doresc această discuție să fie continuată și să vedem ce poate face în continuare grupul operativ, astfel încât să facem pași înainte, să fim activi la nivel european, dar să putem urmări și discuțiile care au, nivel la nivel, care au loc la nivel național. E nevoie de transparența prețurilor și uh, standarde de producție. E importantă siguranța aprovizionării. Toate acestea sunt posibile printr-o poziționare foarte clară a producătorilor agricoli pe acest drum. Și trebuie să fim mai atenți. Tocmai am trecut prin această criză a laptelui și am văzut ce s-a întâmplat și ce preț avea laptele în supermarket. Cel mai uh, care a fost produsul uh, de băut cel mai ieftin existent pe raft. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Vedem că avem provocări la care trebuie să facem față. Și trebuie să ne gândim, chiar dacă spun ceva mai puțin mai controversat acum, să ne gândim dacă nu ar trebui să discutăm mai mult despre acoperirea riscului și să vedem și ce fel de alte instrumente există care probabil au existat în trecut, dar nu au fi fost aplicate așa cum trebuia. Sau să vedem ce rol pot juca flexi-instrumentele în această discuție dacă există, de exemplu, un preț minim pentru produse vegetale, de exemplu, astfel încât să se poată produce mai mult biocombustibil pe viitor. Ar fi importantă o barieră foarte transparentă în jos. Și cred că ar fi un punct important pentru mulți fermieri din multe sectoare agricole. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Domnul Raymond, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i răspund uh, prietenului meu, domnul Egniu. Aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că a scos uh, în evidență faptul că în Regatul Unit avem mare noroc, guvernul nostru a, adoptat o reformă fiscală în avantajul producătorilor și s-a numit și un fel de mediator, un post special a fost creat în urmă cu doi ani, astfel încât uh, el să supravegheze lanțul de aprovizionare de la producători până la comercianți. Um, va exista o revizuire a mandatului său, dar în orice caz sperăm uh, să constatăm că funcția sa a fost foarte importantă. Aș dori să-i spun domnului Egniu că, da, într-adevăr, uh, există jurnaliști de investigație foarte buni, dar dacă uh, lanțul de aprovizionare nu funcționează bine, atunci avem nevoie de încredere printr-o un sistem de raportare transparent al prețurilor, să nu ne bazăm doar pe jurnaliști. Dar provocarea pentru noi toți este să vedem cum noi, fermierii, putem ajunge la o uh, la faptul că o mare parte din prețuri ajunge totuși la producători. Cum ne uh, putem consolida poziția în uh, acest lanț de aprovizionare? Eu cred că dacă vom avea o uh, dacă vrem să obținem mai multă putere pentru uh, fermieri, atunci trebuie să cooperăm mai bine și să creăm încrederea necesară. Dar în acest sens avem nevoie de date actualizate și multe dintre datele disponibile sunt depășite, unele sunt, uh, uh, vin cu două luni mai târziu în criza laptelui de anul trecut. Am constatat că existau mișcări foarte importante, imense în domeniul produselor lactate, deci avem nevoie de date fiabile nu numai ce privește materia primă, ci și în legătură cu cei care produc și apoi uh, produsele uh, procesate, pentru că fără astfel de date fiabile nu vom avea uh, condiții egale pentru toți în lanțul de aprovizionare și încrederea cred că ne poate ajuta să obținem un lanț de aprovizionare mai echitabil. Am văzut în Regatul Unit, avem fermieri care fac parte prin, deci în grupuri, în asociații care fixează prețurile. Uh, dar uh, și ei uh, nu suferă de pe urma aceleași presiuni ca fermierii mici. În ce privește piețele futures, noi le sprijinim cu date uh, actualizate. Ele au funcționat foarte bine în ultimii ani, dar încă o dată, dacă vrem să folosim aceste piețe futures pentru, uh, pentru uh, produsele de lapte, produsele din carne, mezeluri și așa mai departe, avem nevoie de numerar, cum obținem numerar pe piață doar prin încredere, cum construim încrederea noi date actualizate pentru a obține transparență și cred că aceste date actualizate sunt necesare, am spus acest lucru. Și apoi, în urma datelor, uh, comisia trebuie să ia decizii uh, pe loc. Și după aceea poate interveni partea de acoperire a riscurilor. Mulțumim. Și acum, domnul profesor Pennings. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem de interesantă. Am învățat foarte multe astăzi. A fost o observație care mi s-a părut extrem de interesantă, respectiv uh, ce spunea unul dintre eurodeputați în legătură cu gestionarea riscurilor, dacă e o soluție pentru uh, dezechilibre de putere. Cred că riscul, uh, gestionarea riscului poate să joace un rol, dar nu poate să se substituie unor dezechilibre uh, de putere uh, în lanțul valoric. Apoi, cred că în Europa avem uh, o capacitate foarte interesantă de gestiune a riscului. Avem da, date fiabile pentru a obține o agricultură sustenabilă asociațiile europene folosesc uh, capacitatea noastră de cercetare din Europa pentru a face acest lucru, dar problema e că atunci când primesc informațiile, mediul de cercetare, de exemplu, uh, cercetătorii, au timp foarte scurt uh, până a pune în aplicare toate aceste informații la nivel de fermă. Așa cum spunea domnul uh, comisar, nu sunt sigur că îl înțeleg uh, pe domnul Penix, dar eu sunt uh, dispus să bea o cafea cu domnul comisar pentru a explica care este situația în Statele Unite. Poate ar fi interesant să tragem concluzii și de acolo pentru a disemina informația, dar și pentru a vedea ce ne poate face, cum ne poate ajuta un centru de cercetare pentru fermieri, pentru ca fermierii să devină cu adevărat uh, actori Uh, și să obținem condiții egale pentru toată lumea, eu sunt uh, dornic să mă implic în construirea unei astfel de infrastructuri. Mulțumesc! Domnule profesor, știți uh, câte persoane se află în sală, având în vedere că ați adresat această invitație? Cine dorește să se <laughs> implice? Putem începe acum cu concluziile. Domnule președinte, domnul Ghisen. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi întoarce la trei puncte, pentru că timpul trece foarte repede. Să fie foarte clar, noi cei de la grupul operativ ne-am dorit ca lipsurile pe piață și de gestionarea risc riscurilor să fie două lucruri complet diferite și influența gestionării riscului e în afara pieței. Și cred că trebuie să fim foarte atenți. Probabil a fost o neînțelegere pe care am vrut să o explic. Apoi, în ceea ce privește piețele dacă am uh, analizat situații speciale. Nu, nu am făcut-o în cadrul uh, grupului operantatic, însă la masă au fost experți care veneau din diferite domenii. Și partenerii, partenerii care sunt importanți pe piață, trebuie să fie parte, partenerii comerciali, trebuie să fie parteneri și pentru fermieri. Uh, de aceea nu trebuie să se audă la tot felul de conflicte. Există acum acest val de, privind certificările. Da, certificările sunt cele care oglindesc faptul că societatea își dorește să cunoască mai bine calitatea și proveniența produselor. Însă acest lucru se poate face prin măsuri și prin măsurile luate legate de certificare, poziția pe piață poate să fie consolidată a diferiților actori. E important acest lucru, e important pentru asigurarea calității produselor și originea acestora. Foarte multe informații sunt date, când dată sunt date prea multe informații, însă importantă e utilitatea tuturor acestora. O concluzie acum. Vorbim despre PAC după 2020. Mai e o parte pe care nu am discutat-o atât de mult, atât de intensiv astăzi. Noi ne dorim să avem niște idei de bază în ceea ce privește orientarea următorului PAC. Însă noi, un grup operativ, nu putem veni cu o foaie de parcurs pentru piețele agricole. Noi putem doar să numim anumite puncte și să spunem foarte clar că dacă va exista o mare schimbare de structură și concentrare, ceva ce să se resimțească și să se resimte și pe piața agricolă, ei bine, aceasta nu poate fi oprită, ci trebuie să fie canalizată toată această restructura, restructurare. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți, să vedem noua generație ce va face. E un punct foarte important ce, cum ne imaginăm că va arăta acea generație de tineri care își doresc mâine să facă agricultură? Cum putem să ne asigurăm că nu scade entuziasmul și că este continuată această meserie? Să fie un domeniu în care oamenii să își dorească să lucreze. De aceea trebuie să fie consolidat rolul fermierilor. Mulțumesc! Panie Przewodniczący, jeśli by chciał Pan udzielić komuś, poprosić jeszcze o głos kogoś z grupy zadaniowej, to jest taka możliwość. Dacă doriți să mai rugați pe cineva de la grupul operativ să ia cuvântul, uh, puteți, sigur. A mai fost o întrebare despre valoarea economică UTP uh, a UTP-urilor. În Ungaria avem uh, o reglementare foarte strictă și uh, în ce privește aceste practici comerciale incorrecte și uh, am constatat că această anchetă ne-a ajutat. Furnizorii ne-au spus că situația lor a evoluat pozitiv, mai ales în ceea ce privește perioadele de plată, foarte importante pentru ei. Pe de altă parte, nu Uh, s-au rezolvat toate problemele, mai ales cele legate de uh, aprovizionare, de exemplu probleme structurale sau uh, toate le cele legate de marca sau eticheta privată. Informațiile, după cum știm, uh, uh sunt destul de asimetrice, deci, într-adevăr, poate fi un uh, instrument util, dar nu rezolvă toate problemele fermierilor. Mulțumim foarte mult înainte de a da cuvântul domnului comisar. mai dorește cineva de la... Dacă nu, atunci îi dăm direct uh, domnului comisar cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori încă o dată să mulțumesc uh, tuturor pentru comentarii, pentru observații. Am uh, desprins orientarea politică a comisiei dumneavoastră. Se pare că sprijiniți recomandările raportului grupului operativ, ceea ce este o veste bună pentru experții noștri mulți vorbitori, domnul McGuinness, domnul, doamna Köstinger, domnul Dorfman, domnul Des, au pus întrebări în legătură cu punerea în aplicare. E pentru prima dată când în programul de lucru al Comisiei 2017 figurează această temă. Nu s-a mai întâmplat uh, așa ceva în, uh, în trecut. Deci vedeți cât de mare este angajamentul meu. Trebuie să îi uh, raliem pe toți, să-i aducem pe partea noastră, dar trebuie să ținem cont și de pozițiile de Parlament, de la Consiliu. Nu va fi ușor, dar în orice caz trebuie să-i convingem pe toți că e util să punem în aplicare recomandările acestui raport. La DG Envy,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 Uh, cred că cineva se va opune măsurilor legate de durabilitatea fermierului. Uh, au probleme cu alte măsuri de sustenabilitate, dar în orice caz vom încerca să obținem uh, sprijinul maxim necesar. După aceea vom lăsa Parlamentul și Consiliul să ia decizia finală pe partea legislativă, să vedem cum putem consolida poziția fermierului în lanțul agricol. Știu că doamna Măghines mi-a pus o întrebare legată de poziția legată, uh, grupului operativ legată de reforma PAC. Când ai 12 experți uh, care fiecare dorește să-și facă Uh, cunoscut punctul de vedere, nu o să uh, mă refer, puteți citi uh, raportul meu din 5 decembrie care spune care este poziția mea în ceea ce privește reziliența piaței, plățile directe și cred că răspunsul din acest discurs vă va satisface. Sper că în 2017 să reușim să venim cu propuneri legislative concrete. Vom coopera cu alte unități de la DG Agri pe baza uh, raportului grupului operativ. Uh, domnul uh, Raimond a vorbit despre Observatorul pentru fructe și legume. Dorim ca astfel de uh, instituții să ne pună la dispoziție date mai fiabile, inclusiv în domeniul uh, legumelor și fructelor. Sigur că astăzi uh, nu voi lua decizia finală, dar va trebui doar să țin cont să mă gândesc la pozițiile exprimate astăzi, dar ea spune doamnei Ani Schreifers că fundul Juncker este și pentru agricultori. El la latitudinea guvernului din țara dumneavoastră, a guvernului olandez, să se asigure că fermierii primesc bani. Există platforme pentru IMM-uri uh, din care pot face parte și fermierii și sper ca orice decizie pe care o vom lua la nivel legislativ uh, să ducă la o poziție Uh, pozitivă pentru fermier. Deci uh, să ia ei decizia finală și nu uh, comercianții. Și puterea fermierilor nu ar trebui să fie subminată. Domnul Bude s-a referit la, poziție, la ancheta în ceea ce privește supermarketurile. Este o anchetă, nu mă pot exprima încă, dar în orice caz voi reveni cu date ulterior. Sunt de acord cu domnul Flanagan în legătură cu condiții egale pentru toți nu e doar, uh, problema nu este doar legată de costul finanțării, ci și de uh, disponibilitatea uh, fondurilor. Știți că atunci uh, când vorbim despre tipul de finanțare și costul finanțării, sunt două subiecte diferite și încercăm să ne asigurăm că Banca Europeană de Investiții aduce uh, finanțare suplimentară prin uh, intermediul altor bănci comerciale pentru a reduce costul finanțării. În unele state membre, costul banilor s-a uh, redus cu 6%, Uh, pentru uh, împrumuturile pe termen scurt, uh, la cele pe termen lung 2,9%, dar sigur că nu putem permite fermierilor care doresc să se extindă să um, să, să împrumute bani cu astfel de rate. E un nivel prea ridicat. Doamna Aguilera s-a referit la competiția Uh, corectă uh, în ce privește acordul cu Africa. Suntem de acord, mai ales în ceea ce privește Tunisia. S-au exprimat foarte multe griji în Spania, în Italia, în Grecia, în legătură cu uh, cantitatea foarte mare, mare uh, uh, pe o perioadă de 2 ani. Sigur că uh, s-a considerat că uleiul din Tunisia nu este suficient de competitiv. Spania Uh, nu s-a exprimat pentru că cantitatea a fost uh, prea mică. Sunt de acord însă că e nevoie de norme foarte stricte la nivel european și e poziția pe care am luat-o cu ocazia tuturor uh, negocierilor, chiar de când am, mi-am preluat funcția de comisar pentru agricultură. S-a mai referit, doamna Pietir s-a referit la situația fermierilor tineri. Eu am spus că e nevoie de reziliența pieței, de durabilitate și condiții favorabile pentru tinerii uh, fermieri. Uh, Eu am primit uh, sugestii foarte interesante pentru 2017-2018, nu foarte numeroase, mai aștept însă. În ce privește Eurocomers, aș spune că dacă 27 de state membre iau măsuri individuale, e o problemă. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de această situație la nivel politic. Noi la comisie am sesizat problema și încercăm să avem și o reacție, tocmai prin audierea de astăzi. Dar spri, uh, mă bucur de faptul că sprijiniți recomandările cu privire la transparența piaței pieței și organizațiile de fermieri. Și dacă ne spuneți că cifrele cu privire la, TV, la plus valoare sunt uh, eronate, uh, sper să le putem uh, discuta ulterior. Pentru că astfel am putea îmbunătăți această dezbatere pentru a obține un echilibru foarte clar în ceea ce privește acțiunile necesare. Dar, domnule președinte, ce vă pot spune eu că e că sunt... Mă bucur de faptul că raportul a fost atât de bine primit, și astfel uh, avem un uh, imbold pentru a continua în 2017 pentru a readuce echilibru în lanțul alimentar în favoarea fermierilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a mulțumi tuturor, aș dori să fac și eu câteva comentarii. Plus handel. Musimy częściej sięgać Vorbim despre lanțul, lanțul de aprovizionare scurt. Trebuie să discutăm și despre cel extins. Producători, servicii și așa mai departe. Pentru că și acestea au un impact asupra costului producției. Aș dori să subliniez și importanța dialogului în lanțul de aprovizionare. și aș dori să cer să se poarte acest dialog pentru că ar fi în folosul tuturor. Trebuie să începem prin a lupta împotriva speculei. Specula este prezentă pe piață și trebuie să luptăm împotriva ei. Doar apoi putem discuta despre celelalte elemente din lanțul de aprovizionare. Vorbim și despre cooperare. Cooperare între fermieri. fragmentarea actuală nu permite o producție concentrată. Cooperativele ar trebui să devină mai mari, astfel încât puterea lor de negociere să fie mai mare. Vorbim de piața globală și piața europeană. Avem nevoie de soluții europene globale și toată lumea e de acord. Aceste e pe care le așteaptă fermiere. Însă, întrebarea e cum trebuie să arate aceste soluții ținând cont de factorii externi, ținând cont de acordurile internaționale existente care influențează competitivitatea și influențează modelul nostru european de agricultură. Accesul universal la date e deosebit de important. Datele ar trebui să fie accesibile publicului în posesia lui și ar trebui să fie accesibile astfel încât să fim bine informați în legătură cu situația de pe piață. Practica ne arată că reglementarea pieței, de exemplu în sectorul financiar, uh, Reglementarea nu a fost suficientă, nu a fost suficient să fie reglementată piața financiară. De aceea ne-am confruntat cu o criză. Și apoi lanțul de alimente, în acesta există fluctuații din cauza condițiilor meteorologice, din cauza uh, multor altor factori, de aceea trebuie să cooperăm. Și ar trebui să știm cât de importantă e și puternică cooperarea. Nu statele sunt cele care au un cuvânt greu de spus. Da, statele și Uniunea Europeană trebuie să legifereze. Și aici rezidă puterea noastră. Această dezbatere închide discuția noastră în legătură cu fluctuația prețurilor și alte subiecte cum ar fi chestiunile legate de practicile comerciale incorrecte din lanțul alimentar. Eu cred că acest aport e unul foarte important pentru viitoarea noastră discuție legată de reforma PAC. Țin să mulțumesc acestui grup operativ Vă rog să-i transmiteți mulțumirile mele președintelui grupului operativ. Vreau să le mulțumesc experților și vreau să le mulțumesc tuturor participanților pentru această dezbatere. Și îi mulțumesc și domnului comisar că se ocupă de acest subiect important astăzi. Mi-am permis luxul de a vă acorda mai mult timp decât să vă reduc timpul de vorbire. E un lucru care nu prea se întâmplă. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc interpreților. Următoarea noastră reuniune va avea loc la data de 25 ianuarie, într-o miercuri și dimineața și după amiaza și apoi ne vom reuni și joia. Dacă nu are nimeni, nimeni nimic de adăugat la diverse, atunci țin să mulțumesc și secretariatului pentru faptul că ne-a pus la dispoziție atât de mult timp pentru discuția noastră. Mulțumesc foarte mult!